colleagues, dear guests. Da, dragi colegi, uh, domnilor și domnilor, stimați invitați, uh, bună ziua și haideți să începem. Uh, e vorba de spălarea de bani, cazuri care implică cetățeni din Rusia și efectul acestui fenomen asupra Uniunii Europene. Suntem în Comisia Tax 3 și vom avea două grupuri de invitați. Primul panel vom discuta uh, doar efectele în uh, Uniunea Europeană acestor cazuri de spălare de bani care implică legături cu Rusia. Iar acum voi prezenta uh, invitații din primul uh, panel, domnul Andres Oslund. Oslund este din partea Consiliului Atlantic și profesor de la Georgetown University din Statele Unite și va vorbi despre spălarea de bani Uh, rusești în Uniunea Europeană și în modul în care uh, acesta, aceasta devine o amenințare uh, adres, la adresa securității naționale a statelor membre. Apoi, domnul Joshua Kirschenbaum, eu urăm bun venit, este din partea Alianței German Marshall Fund pentru democrație și se ocupă de finanțări ilicite de asemenea, e coautor a unui uh, articol care propune o mai bună arhitectură a Uniunii Europene pentru a combate spălarea de bani și uh, apoi de, o delegație a uh, Comisiei noastre Tax 3 s-a, întâlnit în Washington uh, în iulie cu domnul Kirschenbaum, a fost o întâlnire foarte bună și în final domnul Richard Brooks, uh, jurnalist, uh, eu bun venit, jurnalist la Private Eye și The Guardian, care a, investigat, a anchetat diferite cazuri de spălare de bani proveniți din Rusia. Fiecare invitat va putea vorbi maximum, 5, maxim 7 minute. Uh, așadar, aș vrea să dau cuvântul domnului Oslund. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să vă spun că apreciez foarte mult ocazia oferită de a vorbi în fața dumneavoastră aici la Parlamentul European pe o, o temă atât de importantă. Eu consider că spălarea de bani uh, de către ruși în Uniunea Europeană este o amenințare majoră la adresa securității naționale a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Noi trebuie să înțelegem și să luăm măsuri înaintea uh, acestui adevărat blestem și cel mai bine este să avem transparență financiară cât mai mare și din fericire Uniunea Europeană a luat măsuri adoptând cea cincea directivă UE împotriva spălării de bani în iunie 2018 ale cărei prevederi principale solicită tuturor statelor membre să se asigure că informațiile privitoare la beneficiarul real al tuturor uh, firmelor sau persoanelor juridice, aceste informații sunt accesibile nu doar pentru autoritățile competente, ci și publicului în general. Și este foarte important ca această directivă să fie pusă în aplicare uh, 100%. Voi începe vorbind despre natura actualului regim din Rusia în, ultimele, în ultimii 40 de ani am studiat uh, Uniunea Sovietică și apoi uh, uh, Rusia și Ucraina din punct de vedere economic. Sub președintele Putin, Rusia a devenit nu doar un stat autoritar, ci într-o, a devenit o cleptocrație autoritară. Regimul lui Putin înseamnă un, un fel de combinație a, a, între poliție, securitate și crimă organizată. Deci, nu e vorba de un stat care să funcționeze în mod, în mod obișnuit, și e vorba de un stat care funcționează doar pentru a îmbogăți și a da și mai multă putere celor de la putere. Voi uh, publica în curând o carte, uh, Capitalismul de cumetrie rusesc, uh, drumul de la economie de piață la cleptocrație, care va fi publicată de Yale University Press și acolo descriu regimul lui Putin ca fiind format din patru, circuri, patru, circu- da, patru circuri de putere Trei sunt interne statul, companiile de stat și uh, prietenii care iau bani de la stat, organe controlate de oameni complet loiali lui Putin. Uh, și legătura lor cu Putin e mai importantă decât uh, legătura lor cu KGB-ul și cel de-al patrulea cerc este în străinătate. Sunt, e vorba de offshore-urile anglo-americane, practic, în primul rând SUA și Regatul Unit. Uh, unde uh, aceste bogății extraordinare acestor oameni sunt ținute uh, în siguranță. Deci asta este, asta este călcâiul Ahile al regimului Putin, pentru că aici nu are el control, deci în străinătate. Și dimensiunile acestui regim cleptocratic sunt enorme. Din 2004, Putin și prietenii săi apropiați au retras de la Gazprom, din conturile Gazprom și doar din conturile Gazprom, vorbim doar de Gazprom aici, vorbim de 10 până la 15 miliarde de dolari pe an. Deci au devenit banii lor personali. Deci nu pentru stat. Ce e vorba de practic 5 oameni care sunt la vârful puterii și care își împart acești bani. În total, cred că vorbim de 15-25 de miliarde de dolari pe an care practic sunt luați din visteria statului și asta încă din 2006. Ironia e că ei nu pot să-și păstreze la ei acasă acești bani pentru că Rusia nu are ceea ce se numește stat de drept, nu se asigură uh, siguranța proprietății și atunci <laughs> chiar și ei care controlează sistemul trebuie să-și scoată banii afară din țară. Uh, se știe foarte bine cine sunt acești oameni, e vorba de Gennady Timchenko, Arkady Rottenberg, fratele acestuia Boris Rottenberg și Iuri Kovalciuc. Toți sunt prieteni vechi al lui Putin din vremea de când, în care el era la St. Petersburg și toți patru au fost, uh, sunt, fac obiectul unor sancțiuni din partea Statelor Unite Însă UE a impus sancțiuni doar asupra lui Arcadi Rotenberg și a lui Yuri Kovalciuc pentru că Timchenko și Boris Rotenberg au și cetățenie finlandeză astfel încât sunt și cetățeni europeni. Sunt uh, afaceriști ruși care au, au ales să coopereze îndeaproape cu Kremlinul și furnizează tot felul de servicii Kremlinului. Cele mai, uh, cei mai vizibili sunt Roman Abramovici, Oleg Direpasca, Suleiman Kerimov. Din acești uh, uh, oameni, doar uh, Suleiman Kerimov uh, a fost uh, uh a făcut a, Kerimov și Deripașca au făcut uh, obiectul unor sancțiuni din partea SUA, dar nu de către UE. Oricum, uh, putem vorbi de aproximativ 800 de miliarde de dolari care au ieșit din Rusia uh, și sunt sume care uh, ies uh, uh, pe căi private. Din Rusia vorbim de sume extraordinare de bani și modul în care banii aceștia ies din Rusia, în mod tradițional se face prin Cipru. Pentru că acolo există un acord de dublă impozitare dintre, Uniunea, dintre Rus, mă rog, din Uniunea Sovietică și Cipru încă din 1982 există acest acord și apoi banii ajung uh, în insulele Virgine, care sunt ale Marii Britanii, în insulele Caiman și de acolo în Marea Britanie și Statele Unite. Mai ales în Delaware, în statul Delaware. Și acești bani ajung până la urmă mai ales în proprietăți imobiliare, fonduri, equity, hedge funds, uh, bursele normale și sistemul bancar fac obiectul unor reglementări foarte stricte, dar uh, nu și uh, fondurile acestea private. Dar știu că n-am mult timp la dispoziție, deci voi trece direct la concluzii, care sunt următoarele toate statele Uniunii Europene ar trebui să impună sancțiuni împotriva acestor uh, prieteni ai lui, ai lui Putin, oligarhilor, uh, prietenii Kremlinului din străinătate, uh, cei care dețin averi, care sunt banii lui Putin și a regimului său. Putin a arătat clar că uh, îl deranjează foarte mult sancțiunile, de aceea legea Magnitsky a fost atât de importantă uh, și de asemenea și aceste sancțiuni personale impuse prietenilor săi cei mai apropiați. Sigur că aici ajung la recomandarea ca uh, statele, statele membre ale UE să adopte legea Magnitsky și să o aplice hotărât. Și cealaltă linie de acțiune, cum spuneam în uh, introducere, e transparența. Asta pe două căi. În primul rând, toate statele europene a trebuit să solicite ca uh, să fie făcută publică proprietatea reală a tuturor bunurilor din Uniunea Europeană Mm, asta în conformitate cu cea de-a cincea directivă împotriva spălării de bani și apoi toți funcționarii publici ar trebui să fie obligați să-și declare veniturile, uh, bunurile și sursele de venit în fiecare an. Și toate aceste declarații trebuie să fie făcute publice, așa cum s-a întâmplat în țările nordice încă din secolul XVIII. Pentru că mulți foști politicieni Uh, înalți funcționari, demnitari și afaceriști uh, primesc în mod legal tot felul de uh, posturi de consultanță de către marile, din partea marilor companii rusești. Știm, cunoaștem foarte bine cazul Schröder, este cel mai clar exemplu. Și sigur că acești oameni Uh, nu sunt aduși în fața legii, nu sunt cunoscute aceste cazuri și trebuie scoase la lumină. Mulțumesc! Production. Mulțumim, domnule profesor, pentru această introducere care deja a demonstrat că, iată, e vorba de un subiect de largă importanță la nivel global, iar acum are cuvântul domnul Kirchenbaum. Mr. Chairman and esteemed members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc la invitația la această audiere foarte importantă. E onoare pentru mine. Activitatea ilicită financiară din Rusia și CIS, Commonwealth of Independent States, este o problemă care merită să fie pe agenda bilaterală UE-SUA. În ultimii ani, scandalurile de spălare de bani în băncile europene au luat amploare. E vorba de miliarde de dolari, uh, sume spălate printr-o singură instituție, adesea cu legături cu Commonwealth-ul și cu uh, Rusia. Și Chiar dacă aceste programe de spălare de bani uh, au scopul imediat de a facilita corupția acolo, în Rusia, până la urmă efectele sunt și aici, în Europa. Sunt uh, rețele care um, sunt utilizate pentru, uh, a, pentru scurgere de capital, dar se ajunge până la urmă și la interferența la nivel politic în statele membre. Băncile pot să creeze un model de afacere bazat pe fluxul monetar ilegal sau opac. Și acest lucru uh, pare să placă uh, Rusiei în ceea ce privește exercitarea de influență economică și politică. Iar cu privire la uh, influența altor actori, Iată că pe viitor va trebui să facem față și unor alți potențiali actori. Scandalurile acestea au fost concentrate într-un număr mai mic de state membre în sectorul offshore bancar. Aș zice însă că supravegherea antispălare de bani a fost neadecvată în țări precum Cipru sau Letonia, Uh, ele fiind uh, cele mai importante în acest model de afacere, dar problema este mult mai mare decât atât. Eu cred că această activitate de spălare de bani uh, merge foarte mult pe faptul că în plan european cadrul este foarte scăzut. Un sistem în care băncile sunt amendate doar câteva milioane de euro într-o activitate ilicită de miliarde de euro, uh, Eh, e bine, aceste lucruri reprezintă o problemă. Exacerbarea problemei eh, este foarte importantă, supravegherea antispălare de bani este o răspundere națională în Uniunea Europeană, dar iată că aprobarea, certificarea și executarea verificărilor și apoi eh, calificarea conturilor respective țin de BCE în zona euro. Serviciile financiare Uh, sunt reglementate la nivel european. Este posibil să abordăm această problemă stat cu stat, însă sunt de acord cu poziția doamnei Daniel Nui de la Mecanismul Unic de Supraveghere și Benoît Cure de la BCE. Eu zic că trebuie să existe o autoritate centrală europeană care să se axeze exclusiv pe antispălare de bani. exact cum am uh, stipulat cu colegul meu Nicola Veron într-un document publicat. Agenția care s-ar crea astfel ar trebui să supravegheze băncile și instituțiile non-bancare și ar trebui să fie un organism independent din punct de vedere politic și să fie proactiv la nivel de implementare în Uniunea Europeană. Sarcinile de zi cu zi ar trebui să țină de competențele naționale, de autoritățile competente din teritoriu, care știu mai bine. Această agenție centrală ar trebui să fie mai agresivă, proactivă, independentă și să fie superioară în domeniu. Ar trebui să se folosească schimbul de informații cu alți agenți din domeniu și să fie descurajată activitatea ilegală. Problema este că multe autorități naționale nu au publicat uh, date despre amenzi sau uh, chiar date despre existența unor amenzi. Iată câte lucruri pot fi întreprinse în cad, cu cadrul existent pentru a avea această agenție de care vă spuneam eu, agenție centrală. Băncile joacă un rol unic în fin, sistemul financiar. Aș spune că sunt într-adevăr o îngrijorare importantă, dar nu singura. Fintech, tehnologia financiară, este acum în creștere și trebuie să vedem ce se întâmplă și în afara sistemului tradițional bancar. Este important să vedem ce se întâmplă cu toate modelele de transfer bancar, un lucru care preocupă și SUA la ora actuală. Ce se întâmplă cu lipsa transparenței în acest domeniu la nivelul plăților internaționale. Ce se întâmplă cu cei care dețin titluri de valoare, oameni care adesea trec uh, neobservați și numele lor nu este făcut public. Vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a spus că a existat o migrație înspre fondurile private de investiții, cum ar fi private equity și fondurile fiduciare. Sunt niște pericole sistemice care ar putea emana astfel. Cred de asemenea că actorii ar, din mediul ilegal ar putea încerca să profite pentru că sistemul nou este opac, iar supravegherea este absentă. Uniunea Europeană în procedurile sale a, a prioritizat supravegherea bancară, dar trebuie să fie supravegheate și brokerii, eh, su, supravegheați, mă scuzați, și brokerii și instituțiile non-financiare. Eh, Există niște cereri eh, de verificare în ceea ce privește capitalul cu risc și fondurile financiare. SUA, de exemplu, nu a implementat aceste cerințe în ultimii 17 ani, deci s-a cerut asta prin Financial Task Force și dincolo de riscurile clasice care apar, există un risc mai amplu din cauza opacității investițiilor și a fluxurilor financiare. Uniunea Europeană, ca și SUA, nu are un simț bun cu privire la cine investește, când, unde și prin ce metode. Guvernele au, au adoptat o poziție deschisă în față de investiții, dar rezultatul este că nu, mai se, nu se mai știe cine deține ce anume. Trebuie ca actorii statali și non-statali din regime autoritare, cum ar fi Rusia și alte state, care își uh, consolidează poziția de investiție, să fie personaje avute în vedere. Guvernele sunt însă acum uh, în ceață. Trebuie să existe proceduri de revizuire a garanțiilor și a tranzacțiilor. Putem să verificăm tranzacțiile cu privire la cine le uh, execută, dar este important să vedem în baza cărui portofoliu. Asta ar însemna să se ajungă la zone uh, care, într-adevăr, prezintă un risc pentru securitatea națională. Cooperarea aici cu SUA este una esențială. De asemenea, în, plan, în planul urmăririlor penale este important să existe o atitudine mai agresivă față de cei care facilitează, de exemplu, activitățile financiare ilicite. Uniunea Europeană, ca și alții, trebuie să se bazeze pe supravegherea eficientă a sectorului financiar. Mă bucur foarte mult că am putut să vă vorbesc și vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări, sperând să vă ofer răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Apreciem intervenția dumneavoastră! Acum domnul Brooks. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație, pentru a putea discuta un subiect foarte important, într-un moment foarte important. Problema aceasta corupției internaționale reprezintă o adevărată amenințare și sisteme politice corupte, cum ar fi cele din Rusia, care uh, supraviețuiesc prin furt și prin uh, spălare de bani, uh, Uh, subminează democrația cam peste tot, așa cum s-a văzut și în Regatul Unit și în SUA. Și uh, un risc intern uh, încurajat de către elite uh, se poate extinde și am putut observa că acest lucru e și mai acut ca urmare a crizei uh, financiare, cu anumite consecințe, cum ar fi Brexit, cum, cu alte consecințe, cum ar fi austeritatea, uh, tocmai pentru că nu a existat o adevărată luptă împotriva corupției. Banii care sunt astfel spălați sunt investiți și uh, organismele de aplicare a legii trebuie să știe ce se întâmplă cu acești bani. Însă acțiunile sunt totuși destul de reduse. În Regatul Unit, în 2007, în momentul în care a existat o astfel de amenințare, guvernul a promis să sporească personalul și fondurile afectate pentru unitatea de inteligență financiară uh, pentru a ajunge la 200 de milioane de uh, la 200 de angajați, însă până la urmă aceste resurse nu au fost afectate așa cum au fost promise. Evident, nu vreau să vă plictisesc cu cifre, dar uh, e clar că uh, în uh, Regatul Unit doar 90 de miliarde de pounds pe an au fost astfel pierduți și cheltuim între 50 și 100 de miliarde de pounds pentru a încerca să recuperăm aceste sume, plătind astfel toate organismele care intervin, forțe de poliție, aplicarea legii, lege și așa mai departe. Evident, e nevoie și de o supraveghere a sectorului bancar. Există de asemenea și sute de întreprinderi care sunt astfel uh, implicate cu cifre false înscrise în anumite registre uh, uh, și acest lucru se derulează fără niciun fel de tragere la răspundere. Frauda este uh, o problemă. Evident, trebuie să știm exact care sunt, spre exemplu, nu, care este, spre exemplu, numărul de angajați corect al unei întreprinderi în momentul în care aceasta este înscrisă într-un registru. Dacă să ne uităm la cazul din Regatul Unit, există, putem spune, anumite inițiative legislative, există astfel de inițiative care permit, spre exemplu, confiscarea anumitor bunuri, înghețarea anumitor uh, bunuri în momentul în care explicațiile oferite nu sunt uh, întemeiate. Dar uh, e un succes mai degrabă politic, mai mult politic decât orice altceva. Și am observat că există copii ale documentelor care sunt oferite astfel uh, mass media, acestea sunt publicate, dar atât și nimic mai mult. Uh, persoanele care au comis aceste uh, um, sancțiuni nu sunt condamnate și nu sunt condamnate nici în virtutea încălcării legii de luptă împotriva fraudei. Și acest lucru e valabil în Regatul Unit, dar nu numai. În momentul în care un oligar, spre exemplu, ajunge în instanță, atunci uh, costurile sunt foarte reduse pentru el, pentru a-și continua uh, businessul său uh, murdar. Să S-au cheltuit astfel enorm de multe sume pe diferite proprietăți imobiliare care au fost astfel uh, uh, cumpărate, nu numai din partea oligarhilor din Rusia. Aș spune că aceasta este doar partea vizibilă a icebergului. Apoi, spre exemplu, s-au cumpărat diferite cluburi de fotbal, uh, școli private și așa mai departe. Există astfel de rapoarte care sublinează astfel de activitate. Fostul primar al uh, orașului Moscova a investit în Kensington și există există astfel de extrase bancare care demonstrează că e vorba de uh, vorba de investițiile până la 30 de milioane. Chechen president. Chief executive, no less. Așadar, au fost cazuri de corupție cu cetățeni ceceni, e vorba de înalți demnitari, ruși, ă, care pur și simplu fac ă, aceste afaceri pe scară industrială și nu, nu pur și simplu cu impunitate perfectă. Însă, asta este problema, că autoritățile nici nu au capacitățile și nici nu au dorința de a încheta aceste cazuri. Nu au mijloacele necesare în Regatul Unit și cred că și în altă parte. Uh, totuși, e multă muncă de făcut pentru a crede această capacitate și cred că corupția internațională trebuie examinată așa la fel ca alte flageluri globale, sărăcia, boala, uh, Regatul Unit uh, cheltuie 0,76% din venitul național pentru țările cu de dezvoltare. Însă 0,004% pentru a combate această criminalitate internațională. Industria financiară este și ea o problemă, nu doar băncile, ci și firmele de contabilitate și firmele de avocatură. Aici nu se cunoaște exact problema. Raportul pe care l-am trimis arată câte probleme sunt. În primul rând, modul în care sunt asistate băncile de către contabili în spălarea de bani care au închis ochii și la cazuri în care vorbim despre de bani la nivel endemic. Trebuia să știe, e clar. Și uh, nu se face uh, nicio activitate de raportare. Vorbim de firme, aceste Big Four, cele patru mari firme de consultanță financiară la nivel internațional care sunt complice, sunt responsabile. Uh, de mai multe ori uh, la, uh, în Londra, Uh, firmele acestea mari au aflat de la denunțători despre, despre fraudă și pur și simplu nu s-a făcut nimic. Da, interpreții, uh, spune președintele, interpreții roagă vorbitorul să vorbească mai rar, vorbitorul continuă. Da, voi, uh, vă voi da raportul în scris. Și mă rog, aș putea continua cu exemplele, dar sunt firme marca Deloitte care pur și simplu uh, nu a putut uh, detecta nici zbări de bani de milioane, sute de mil- miliarde de dolari. Și la fel se întâmplă la Moscova. Uh, sunt contracte încheiate cu prietenii lui Putin și asta este doar primul pas și niciodată nu se cunosc uh, numere precise de către, din, din partea acestor firme. Domnul Oslund a vorbit de Gazprom care spală bani și marile firme uh, pur și simplu spun că nu cunosc aceste cazuri, dar nu știu dacă afirmațiile lor sunt credibile. Many of their senior figures retire. Sunt uh, mulți demnitari uh, care mulți demnitari din Occident care ajung în consiliul de administrație ale unor firme controlate de Kremlin vorbim de avocați care facilitează uh, cumpărături uh, de, în fine, achiziții de imobiliare de miliard, milioane de dolari. Uh, a fost o declarație uh, a unor parlamentari ruși uh, făcută acum câțiva ani și vorbim de 250 de metri pătrați, un apartament în Londra, proprietatea unor demnitari ruși. Uh, nu se știe de unde aveau aceste venituri și niciodată nu s-a putut ști. La nivel comercial, Vedem că sunt firme de avocați care acționează pentru oligarhi și acestea trebuie suspectate. Se pare că uh, nu, vor, să se, vor să se ajute pe ele și să-și umple conturile decât să ajute activitatea de, spălare, uh, activitatea de contrare a spălării de bani. Vorbim de avocați care câștigă milioane, vorbim de firme în care asistă clienți uh, fără să, uh, fără să se mm, intereseze exact de activitățile acestora ilegale pentru că câștigă milioane de dolari. Așadar, în concluzie, aș spune că problema uh, Uh, problema cu protecția oligarhilor e că aduce bani foarte buni pentru aceste firme de contabilitate, de avocați, care câștigă, după cum spuneam, un profit extraordinar, miliarde, miliarde de dolari și uh, își deschid filiale și în zonele cele mai riscante, unde nu uh, uh, se ține cont de profesionalism, unde nu se ține cont de profilul de risc al clientului. Nu știu dacă se poate schimba situația asta, dar în tot cazul comisia dumneavoastră trebuie să-și concentreze atenția asupra problemei și sigur uh, uh, justiția și poliția trebuie să-și facă treaba. Thank you very much. I'd like to thank you. Mulțumim foarte mult celor trei oratori pentru aceste prezentări uh, foarte interesante și pentru prezentarea. situației care e foarte sombră. Și văd că audierea noastră a atras atenția unui grup foarte mare uh, de studenți din partea liceului Ludwig van Beethoven din orașul Bonn, din Germania. Vreau să vă urez bun venit și Putem acum să lansăm uh, discuțiile și dezbaterile cu deputații. Evident, vom avea o rundă de întrebări, uh, câte un minut pentru fiecare întrebare, două minute pentru răspuns. Și acum aș ruga colegii să intervină pe scurt, în așa fel încât să avem timp suficient pentru ca invitații noștri să poată răspunde. Și vom începe mai întâi cu uh, Ludek Niedermayer, cu raportor PPM. Mulțumesc foarte mult, o după amiază plăcută tuturor. Mulțumim pentru prezentare. Ar fi multe întrebări de formulat. Uh, am să încerc să vorbesc succint. Vreau să mulțumesc domnului Brook și domnului Aslon pentru prezentări. În fondul dumneavoastră spuneți că putem să regăsim multe din aceste sume care au fost, uh, care au fost astfel fraudate. Ați dat câteva exemple. Și dacă mare parte din aceste fonduri sunt utilizate ca și investiții, uh, atunci sunt implicați uh, în încălcarea legii există um, fondurile acestea investite sunt legale, da sau nu? Sau pot fi urmărite ca fiind uh, drept cam provenind din activități legale? Apoi, în ceea ce privește centralizarea luptei împotriva spălării banului, banilor. Pot să înțeleg argumentele pe care le-ați prezentat. Acum, pe de altă parte, calitatea va depinde și de inspecțiile la fața locului, inopinate în diferite țări și mă întreb în ce măsură uh, autoritățile de supraveghere a băncilor care lucrează în materie de stabilitate financiară au poate stimulentele necesare pentru a ține seama și de spălarea banilor, pentru că spălarea banilor e un întreg proces care ar putea să ducă la oarecare conflict de interese cu sectorul bancar. Și uh, acestea sunt activități foarte rentabile și evident uh, presupun și un risc de sancțiuni și amenzi uh, și de uh, uh, uh, punere sub semnul întrebării a reputației. În ce măsură atunci am putea să sporim, spre exemplu, nivelul de penalități, de amenzi și sancțiuni și atunci ar putea să fie ceva mai eficient. Și încă o întrebare. Ce putem face pentru a spori due diligence în cazul în care banii sunt detectați drept provenind din Rusia? mă gândesc că nu putem avea încredere în uh, Rusia, pentru că nu e un stat cu, în care să existe statul de drept. Cum trebuie să facem acest lucru atunci în mod corect dacă nu poți avea încredere în instituții, dacă nu poți avea încredere în documente? Uh, Oare avem vreo soluție pentru a reduce nivelul de acceptare a unor astfel de clienți care provin din Rusia și până când se obține suficientă sigur, siguranță în materie de proveniența banilor? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Da, întrebări foarte bune. Mai întâi, de unde vin banii? De unde provin banii? Și de ce au fost uh, mutați? Uh, din bănci de încredere din anii 90 și apoi din diferite companii, spre exemplu gaz, petrol, apoi evaziune fiscală și poate n-am subliniat ajuns acest lucru și evident toți uh, rușii bogați preferă să aibă banilor în străinătate pentru a-și cumpăra proprietăți imobiliare. Acum, dacă e legal sau nu, ca să răspund direct la ultima întrebare, dacă e vorba de oficiali cu care poți discuta, dar care nu ar fi putut câștiga banii aceia în mod legal, atunci, evident, se poate face ceva. Când e vorba de oameni de afaceri, nu putem să facem această distinție foarte simplu. Și am să vă dau un exemplu foarte bun. Am mers în Cipru, înainte de criza financiară, pentru că era evident că ceva o să se întâmple și o să izbucnească în 2012. S-a întâmplat un pic mai târziu. Dar întrebarea pe care aveam eu era de ce rușii și ucrainienii aduc banii în Cipru atâta vreme cât se vede clar că o să fie un crash financiar. Și răspunsul era, de fapt, că banii din uh, băncile din Cipru aparțin ofițerilor de poliție, judecătorilor, procurorilor, care nu aveau posibilitatea să transfere în altă țară europeană pentru că în mod clar erau bani iliciți, câștigați necinstit. Și de aceea s-au regăsit în, uh, într-un crash bancar. Mi-a părut rău pentru ei. Dar iată un exemplu bun care demonstrează ce putem face. Și putem să uh, urmărim astfel de oficiali. Apoi, când e vorba de oameni de afaceri, situația mai complicată. Mulțumesc. Yes, Mr. Brooks. Thank you. Mulțumesc. Ați spus, ați spus multe lucruri interesante, dar cred că ați făcut o distinție foarte importantă între acele cazuri în care putem spune că e vorba de bani clar, ilegal și cazuri în care nu e foarte clar, când oamenii de afaceri pot avea, fortu- pot avea averi foarte mari și asta nu înseamnă că în întregime acestea sunt uh, explicit legale. Evident, băncile, avocații, contabilii pot uh, să găsească justificări uh, pentru a procesa acei bani, pentru a-i uh, uh, utiliza. Dar asta demonstrează că ne confruntăm cu o problemă și mai mare. Și anume că trebuie să subliniem problema care are o natură sistemică și care uh, este următoarea, și anume că n-ar trebui să avem astfel de firme de contabilitate vestice atât de mari care să spună și să afirme că totul e bine și frumos. Gazprom, uh, fondurile Gazprom au fost utilizate în mod ilegitim. Uh, și nu putem avea o imagine clară și concretă și corectă a situației financiare Gazprom. Pentru că e clar că apar diferite dificultăți în momentul în care vrem să uh, introducem anumite sancțiuni, uh, apar probleme de ilegalitate și de aceea e important ca toate aceste dificultăți care stau la baza uh, problemei subliniate să poată fi rezolvate la timp. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră și raportul uh, Gdansk, cred că Uh, reiese foarte clar faptul că au fost sume imense și ancheta lor a fost în măsură să demonstreze proveniența. Uh, anumite fonduri au tranzitat prin Azerbaijan au fost utilizate chiar în Azerbaijan pentru a influența anumite partide politice, au existat, spre exemplu, legături și cu Deutsche Bank, au fost legături și cu uh, uh, celule de crimă organizată, dar mare parte din banii aceștia încă nu știm exact uh, în ce fel de tranzacții au fost implicați. Uh, putem determina în parte proveniența banilor. Asta ar putea fi o primă îngrijorare. Apoi, în ceea ce privește eventuale conflicte de interese sau stabilitatea prudențială a băncilor, a sectorului bancar, sunt de acord asupra faptului că există o sursă potențială de conflict și supraveghetorii, supervisorii pot fi conștienți de faptul că banca este implicată într-un astfel de comportament, dar care probabil au temeri în ceea ce privește implicarea instanțelor juridice uh, uh, ideea că ar putea să existe un faliment chiar al băncii, acesta e un risc important și apoi evident să nu mai uităm și factorul de influență politică și uh, pentru că există în anumite țări o influență politică asupra instituțiilor bancare și financiare și uh, de aceea există unor și constrângere în ceea ce privește posibilitatea de a impune sancțiuni și amenzi financiare foarte mari. După părerea mea, problema e mai degrabă politică uh, și factorii care intervin sunt mai degrabă de natură politică. Mulțumesc! Mulțumim și acum coraportorul e pe cofot, dar uh, să respectați acel timp total alocat de 5 minute, nu? Sunt uh, de acord cu toate recomandările dumneavoastră și doresc să îl întreb poate mai întâi pe domnul Brooks ceva. Ați spus că foarte puține persoane au fost cu adevărat condamnate pentru spălare de bani. Și e vorba și de facilitatori, inclusiv aceștia. Cum să ne asigurăm că vor fi suficiente uh, condamnări? Cum se va organiza uh, sarcina probei? Cum va fi ea inversată în așa fel încât uh, să reușim să avansăm? Fără asta, eu sunt din Danemarca și văd uh, că e impunitate. E fără risc să faci această afacere în Europa. Către domnul Aslund și domnul Kirschenbaum, e o discrepanță între sistemul creat în Europa cu piața unică, libera circulație a capitalului, a serviciilor, sectorul financiar și autoritățile naționale care răspund de implementarea măsurilor antispălare de bani. Asta este o problemă sistemică. Ce ne reține de la a centraliza acest proces? Ce rețineri sunt la nivelul industriilor financiare? Este o apetență redusă pentru a avea un sistem centralizat antispălare de bani. Ori ar trebui să fie exact invers, pentru că s-ar genera stabilitate financiară. Dar de ce? De ce totuși ni se împotrivesc băncile și sectorul financiar? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Brooks! Vă mulțumesc! E întrebarea despre cum uh, reușim să batem moneda pe elementul descurajării. Cred că este foarte important să existe și voință politică și capacitatea de a acționa. Altfel spus, e un conflict major politic în multe țări, în special în Regatul Unit. Regatul Unit se mândrește a fi o țară cu un stat de drept foarte puternic, are o înaltă reputație pentru integritate. Și când începi să deschizi o astfel de cutie a Pandorei, subminezi tocmai asta, tocmai acest prestigiu. E o mantră care a fost repetată la nesfârșit. Deci, este greu pentru un guvern să accepte că sunt probleme majore, că ar trebui să se facă o asanare a anumitor sectoare. Căci multă vreme s-a crezut că sunt niște lucruri valoroase, reputația este importantă, dar iată că sunt probleme. Mai sunt și motive mai simple. Pentru cei din implementarea legii, din urmărirea penală este pur și simplu o activitate extrem de cronofagă, aceea de a urmări fluxul banilor iliciți. Și știm că indivizii implicați au foarte, foarte mulți bani ca să se apere în cele din urmă. Deci eforturile sunt cu resurse limitate și până la urmă sunt reduse la ceva pur administrativ, iar ceva pur administrativ uh, devine destul de fără noimă pentru că nu produce uh, efecte, nu se arată cine este vinovatul. Chiar și marile amenzi vor fi pe chestiuni procedurale. Asta nu mai descurajează pe nimeni, e exact cum spuneați dumneavoastră. Guvernele trebuie să includă în strategia lor și acest element de descurajare a activităților de spălare de bani. Domnul Kirschenbaum, am uh, o, o singură adăugire. E greu să urmărești penal aceste activități. Trebuie să se arate uh, ce fapt a fost uh, întreprinsă, comisă, uh, cine a întreprins-o. Uh, Însă ține de resurse și voință. Sunt și probleme cu capacitatea în anumite state membre și cu voința politică și apoi trebuie să dezvolți resurse importante, să uh, investești în oameni, să investești bani, să ai expertiză și cred că da, trebuie să se întâmple asta. Domnul Brauer, uh, Browder, pardon, e în următorul panel, va, va vorbi despre asta. Însă, va fi greu să prinzi pe cineva, chiar și în cele mai optimiste scenarii. Uniunea Europeană a avut uh, câteva cazuri care a implicat banchieri de rang înalt, însă în Uniunea Europeană deocamdată n-a fost cazul la acest nivel. În ceea ce privește acea agenție centralizată de care spuneam că ar fi nevoie pentru a conduce lupta împotriva spălării banilor, nu știu ce, de ce sunt aceste rețineri uh, în uh, acest domeniu, probabil din cauza că se ia din autoritatea sistemelor naționale și se adaugă complexitate uh, la nivelul sistemului general, dar eu zic că merită. Și chiar dacă nu există voință politică pentru o agenție unică, ceea ce eu aș zice că e optim, mai sunt totuși multe lucruri de făcut. Sistemul poate fi permutat în așa fel încât să fie alocate resurse acolo unde trebuie. De exemplu, la Autoritatea Bancară Europeană, la ESMA, iată o cale. Nu trebuie să creezi uh, o autoritate nouă. Ai nevoie să, să vii cu un mandat uh, reformat. Și în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere, acolo s-a spus că este, există voința de a face doar supraveghere, dar și acolo e loc de mai bine. Nu trebuie neapărat să crezi o agenție nouă ca să generezi mm. progres. Propunerile curente sunt unele pe termen foarte scurt, oricum sunt uh, mai bine decât nimic, dar e o schismă între ce, e pe termen, ce se întâmplă pe termen scurt și ce e nevoie pe termen lung. Încurajez însă pe toată lumea să caute calea de mijloc, pentru că dacă nu, scandalurile se vor tot ivi. Mulțumesc, domnul Aslund. Mulțumesc pentru observațiile excelente. Văd cum băncile europene și băncile americane se comportă exact invers, pentru că au alte structuri uh, de stimulare. În SUA, în ultimele decenii, s-a făcut plăți de 220 de miliarde de dolari ca amenzi. Și acolo există această spaimă de instituțiile care impun uh, sancțiuni și amenzi. Se cheltuiesc miliarde de dolari pe an pentru conformitate. Aceste costuri se doresc a fi reduse. Prin urmare, băncile americane acum își doresc să, următorul lucru. Să fie forțați beneficiarii, uh, să fie uh, publicat numele lor prin, în baza legislației în vigoare. În Europa, exact cum spuneați dumneavoastră, lucrurile sunt altfel. Uh, este totul birocratic. De ce avem nevoie de aceste lucruri? Dar dacă sunt mai multe amenzi, atunci automat structura va căpăta altă formă. Mulțumesc! Mulțumesc, Gunnar Höckmark, ECR. For these um, presentations, um, oh, oh, sorry. depressing Mulțumesc pentru prezentări, deși sunt deprimante, nu doar din cauza dimensiunilor fenomenului, ci și pentru că nu este combătut acest fenomen. Deci, eh, cred că a sosit vremea să vedem care, eh, că acest fenomen este o amenințare la adresa securității Europei, pentru că e un război financiar, un război eh, dus cu, prin infracțiuni. Multe bănci europene, din păcate, participă la, la această spălare de bani. Ar fi interesant să aflăm de la dumneavoastră care ar fi dimensiunile totale ale acestui fenomen. Că am vorbit despre Danske Bank în Estonia, 50 de miliarde de euro și așa mai departe. Un număr de alte exemple s-au dat, dar cum ați, care credeți că este totalul sumelor? Și în al doilea rând, care e amenințarea mai exact la adresa securității din partea acestor, acestor sume spălate în Europa? Și în al treilea rând, uh, în ciuda faptului că avem legislație, domnul Oslund tocmai a spus că băncile europene mm, adoptă doar un punct de vedere birocratic. Dar eu nu sunt de acord, pentru că uh, o bunica a vrut să depună niște bani la bancă și a fost uh, denunțată pentru o sumă, pentru că a pus o sumă foarte mică și după 15 ani mi s-a pus o întrebare că de ce am bani de la Bruxelles după ce am fost 15 ani în Parlamentul European. Elaborate with them, maybe trivial, but still. Nu știu, poate că sunt exemple, poate le considerați uh, glume, dar totuși, cum Dumnezeu se poate întâmpla așa ceva în Uniunea Europeană, deși avem instrumente juridice? Și cum v-aș mai întreba cum ne putem asigura că cei vinovați sunt aduși în fața justiției într-o bună zi. Da, sigur, Gunnar Heckmark nu reprezintă grupul ECR, ci PP. Cred că a fost clar pentru toată lumea, ce domnul Hegmar. even Okay, so, Mr. Oslund, please. Domnule Oslund, vă rog. La primele două întrebări aș spune următoarele. Vorbim de o sumă totală de 800 de miliarde de dolari bani rusești duși în străinătate, dar nu știm exact unde. Sau 1,3 trilioane de dolari. <laughs> Iată ce sume. Dar sunt de fapt, banii sunt de fapt mai mulți decât uh, știm noi, pentru că circulă banii ăștia, merg în Republica Moldova, prin Estonia, Cipru, ajung în Marea Britanie și așa mai departe. Deci trec prin multe uh, țări. Și uh, până la urmă ajung în proprietăți imobiliare. Însă, unele din aceste sume de bani pot fi transferate. Dacă ne gândim la alegerile din Ucraina, care sunt de importanță vitală, probabil vorbim de un cost de un miliard de dolari, din care jumătate vor proveni de la câțiva oligarhi ruși cu legături clare cu Kremlinul. De aceea, oricine ar fi ales în Ucraina, probabil va depinde de bani rusești. Și dacă te gândești la țări ca Suedia, unde alegerile costă 12 milioane de dolari, dacă câteva milioane ar proveni din banii Rusiei, ar putea influența lucrurile. Avem și acolo un exemplu cu o bancă mm, cu venituri dubioase și cu implicare în referendumul uh, din Marea Britanie, Brexit. Acolo banca din Suedia a spus că nu știe că, acești, că ar fi primit bani din surse rusești. În fine, deci vorbim, iată, și de sume uh, mai mici, dar care au uh, mare influență în modul în care sunt desfășurate, în care se desfășoară anumite alegeri. Mr. Kirschenbaum. Vă rog, domnul Kirschenbaum. Da, în legătură cu contrastul dintre mii, sute de miliarde care sunt spălate printr-o bancă și cu bunicuța aceea care uh, a depus uh, uh, bani gheață în contul ei. Sigur, nu putem compara merele cu perele. Sigur că nu, nicio bancă nu depinde de banii primiți ocazional de la pensionari. Dar trebuie să existe orientări clare în legătură cu depozitele în cash, trebuie să existe un mecanism de alertă de risc. Problema provine în principal din partea rețelelor profesionale care au uh, companii, care înființează companii căsuță poștală care generează venituri. Uh, avem multe informații despre Danske Bank, situația din Estonia, un număr mic de firme Uh, care erau folosite pentru transferul de bani din CSI în Europa, deci Comunitatea Statelor Independente spre Europa. Banii se uh, transferă prin companiile acestea de tip uh, căsuță poștală, puțin clienți, dar venituri foarte mari. Iată, cu filiala aceea din Estonia, Danske Bank, cu uh, puțin capital, dar uh, totuși cu mari profituri în anumite ani. Și atunci, când vorbim de sume atât de mari, pur și simplu nici nu se mai desfășoară controlele care ar trebui să fie făcute. Sigur că unii sunt foarte creativi, cei care uh, fac uh, activitățile astea și e imposibil să uh, scoatem la lumină toate aceste scheme infracționale. E foarte dificil să prindem pe toți acești infractori, dar pe de altă parte nu e foarte dificil să interceptezi aceste fluxuri de sute de milioane de dolari care trec prin bănci de foarte mici dimensiuni. Deci asta asta a trebuit să declanșeze un semnal de alarmă. Deci uh, trebuie monitorizate mai bine toate aceste fenomene. Domnul Brooks, vă rog, un comentariu în legătură cu amenințarea adresa securității. Și poate nu sunt neapărat de acord cu domnul Osund, care ar fi sugerat că Uh, banii din proprietățile mobiliare din Londra nu ar fi amenințări la adresa securității. Eu cred că toate reprezintă o amenințare la adresa securității pentru că întregul regim din Rusia e o amenințare la adresa securității și banii ăștia, prin banii ăștia se susține el. O persoană uh, a devenit coruptă prin faptul că a cumpărat acea proprietate și atunci persoana coruptă e o persoană controlabilă de către un regim uh, care este amenințare la adresa noastră și care își întinde sforile de-a lungul, întregii, de-a lungul și de-a latul întregii Europe. Asta trebuie să vedem noi. Situația globală, uh, deci este o amenințare la adresa securității noastre. Cât despre cel punct menționat de dumneavoastră, cu de, depozitele de nivel scăzut. Mm, aici vorbim de o cultură a spălării de bani în sectorul bancar, mai ales în Europa. Ideea e că trebuie să vedem că procese și proceduri și regulile sunt respectate, pentru că Sigur că uh, conducerea băncii dă instrucțiuni uh, celor de rang inferior și acestea trebuie urmate dacă e vorba de ce se întâmplă când sumele mari de bani intră. Atunci, conducerea băncii e cea care ia deciziile. Sigur, uh, consiliată de un avocat foarte scump care reprezintă un client și atunci e greu de luat decizia și e foarte ușor de luat decizia greșită. Mulțumim! Acum, legătură cu Danske Bank, vă reamintesc că în a doua jumătate a săptămânii viitoare, delegația Comisiei noastre se va deplasa în Estonia și Danemarca pentru a-și continua ancheta <clears throat> și a vorbit despre această problemă. Vă rog, Ana Gomes de la SND. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați prezentat și actul Magninski, legea Magninski, pe motive de luptă împotriva spălării banilor. Eu am tot cerut acest lucru de multă vreme, din perspective de drepturile, a, drepturile ale omului, dar nu numai. Uh, pentru că dumneavoastră ați prezentat foarte bine lucrurile, e și din perspectiva luptei împotriva spălării banilor. Uh, Evident, țintim aici sancțiuni, dar acum, spre exemplu, acele vize de aur, vize aurite, care sunt uh, acordate și care există nu numai în Europa, ci și în SUA, sunt de altfel o posibilitate de a contracara sancțiunile știu că săptămâna trecută Comisia, după multe presiuni uh, din partea Parlamentului, a uh, făcut un raport în ceea ce privește, în ceea ce privește vizele de aur, care e foarte puternic uh, în întregimea sa, cu excepția recomandărilor. Una din recomandări este să ne asigurăm că datoria de due diligence se face și față de cei care sunt pe liste de sancțiuni. Și cred că e ceva care trebuie, de, trebuie pus la punct. Uh, ați menționat unul din cazuri. Um, Lista de sancțiuni nu trebuie să existe numai în SUA, ci trebuie să existe și în rândul lobiștilor la nivel european. Știți că există astfel de lobby pentru ca Ripaxa să poată fi scoasă de pe lista de sancțiuni și în SUA? Apoi, uh, pentru următorul uh, vorbitor. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Lupta împotriva banilor, spălării banilor trebuie să fie centralizată și supravegheată. Sunt foarte multe bănci, spre exemplu portugheze, care uh, se află într-o astfel de situație. Dacă, spre exemplu, am avea o, o astfel de supraveghere, dacă, spre exemplu, în Malta am avea așa o, o astfel de autoritate, dacă în Azerbaijan am avea o astfel de autoritate, atunci, într-adevăr, am luptat împotriva spălării de bani. Oare nu credeți că aceste revolving doors, schimbarea de post, treci de la un post la altul, ești consultant, ești expert, treci de la o, instituție la alta și poți să fii uh, consilier la Banca Centrală, apoi să treci la nivelul legislativ. Oare nu credeți că toate aceste lucruri până la urmă se află în miezul problemei? Și o întrebare către domnul Brooks. Dacă să ne uităm la ce se va întâmpla cu Brexit. Dumneavoastră ați spus la un moment dat într-unul din articole că până la urmă va deveni un adevărat uh, paradis uh, fiscal? Așa credeți? Mulțumesc și acum puteți răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Da, o idee foarte interesantă. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește aceste vize de aur, vize aurite. Și e adevărat că am menționat acest lucru, că uh, trebuie să facem o schimbare de multe ori e vorba de cetățeni americani care nu pot fi uh, sancționați, care au obținut astfel de, de vize și uh, de permise de ședere în anii 90 dar uh, sunt în continuare câteva astfel de persoane care solicită astfel de uh, uh, vize și printre acestea un număr semnificativ de cetățeni ruși De aceea trebuie să fim foarte atenți și să reacționăm la aceste vize de aur. E un subiect uh, foarte sensibil care trebuie verificat. Și, într-adevăr, electorii Repasca e un exemplu foarte bun, din câte știu eu. Există în șapte țări europene, ca să nu zic și în Suedia și în uh, uh, pe o insulă cu semnificații, cu ramificații importante și e clar că uh, E nevoie de o verificare la nivel de Uniunea Europeană uh, în cazul în care acest lucru încă nu a fost discutat, pentru a verifica ce se întâmplă cu bordul, atât din punct de vedere al securității și sunt de acord cu ce spunea adinaur domnul Brox când m-a corectat adinaur referitor la proprietățile imobiliare care reprezintă o amenințare. Dar nu numai, ci și din punct de vedere juridic, legal. Multe din întreprinderi și bunuri au fost cumpărate. Cumpărate, spre exemplu, și în Regatul Unit, dar nu numai, ci peste tot. Și pentru Uniunea Europeană e clar că e nevoie de o abordare diferită la nivel de securitate, in inter, eh, internă și, evident, verificarea investițiilor făcute. Uh, thank you for the question. Mulțumesc pentru această întrebare. Un punct uh, referitor la Repasca. Această întreprindere a fost declarată drept a fost declarată drept uh, o firmă ilicită de către uh, SUA și activitățile sale au fost considerate ilicite pe piața americană. Acum nu știam exact că uh, e vorba și de veniturile sale personale, de bunurile sale personale. În fine, pentru a răspunde la întrebarea referitoare la acele schimbări de posturi, revolving doors, uh, sunt de părere că amenințarea cea mai importantă în materie de servicii financiare și dezvoltarea acestui sector, de fapt se leagă de influența politică mai mult decât de orice altceva, orice intervenție individuală uh, în proceduri care să fi fost corupte. Eu cred că asta merge dincolo de bănci și are o o acoperire mai extinsă, acoperă, spre exemplu, gestionarea de uh, bunuri, o, o gamă largă de, de servicii financiare și ar trebui ca acestea să fie supravegheate și legiferate mai eficient. Nu știu cum, însă în orice caz e o problemă peste tot. Acolo unde există astfel de interese ale sectorului financiar, există prin definiție și influența și mare parte din probleme provin de aici. Exemplul pe care l-ați explicat, băncile portugheze, mi se pare interesant, pentru că asta ne demonstrează ce putem face la nivel de supraveghere, ceva mai bun uh, un cadru mai bun. După cum am spus, un număr important de bănci portugheze au fost implicate în activități în Angola. Nu știu, între timp, cu noul guvern, cât de multe lucruri s-au schimbat. Angola e un regim aparte. Și Într-adevăr, cel puțin două bănci portugheze au fost astfel implicate și Autoritatea de Supraveghere Bancară Europeană a deschis o anumită procedură, a lansat o procedură împotriva Autorității de Supraveghere Portugheze pentru că nu a respectat legea europeană. Cu toate acestea, nu mai știu exact care a fost cronologia în timp, însă uh, mai întâi autoritățile portugheze și apoi Banca Centrală Europeană, în fond sunt responsabile pentru faptul că au, uh, uh, nu au supravegheat îndeaproape schimbarea de proprietate pentru aceste bănci. Și până la urmă e vorba de punere în aplicare. Poți să ai legile cele mai bune și frumoase, poți să ai structura ideală pe hârtie cu arhitectură superbă, dar dacă nu e pusă în aplicare, atunci nu contează. Și asta în fond ne duce cu gândul la faptul că există astfel de reguli care ar fi putut preîntâmpina o astfel de situație și dintr-un motiv oarecare, ă, până la urmă, ce s-a întâmplat cu băncile portugheze s-a întâmplat, deși ar fi fost ă, simplu ca acestea să fie, acest risc să fie preîntâmpinat. Mulțumesc. Ca să răspund rapid referitor la întrebarea despre Londra, care pare să devină un fel de Singapore de fraudă fiscală după Brexit. Uh, Așa cum a spus și Tereza May și alți politicieni înainte, Guvernul nostru și Ministerul de Afaceri Externe este foarte atent și protejează felul în care funcționează instituții. Evident, vom vedea care va fi rezultatul Brexitului, ce anume va reieși din Brexit, dar e clar că va exista un lobby din ce în ce mai puternic față de industria financiară din Londra e deja un lobby puternic, dar se va consolida. Și evident, finanțele offshore vor avea poate încă o, o influență și mai spărită. Și absența Regatului Unit din Uniunea Europeană va face ca aceasta poate să devină uh, o verigă mai slabă în întregul sistem. și poate vor exista diferite acțiuni uh, din partea Uniunii Europene tocmai legate de aceste activități financiare offshore. Există servicii financiare care au această trăsătură. Și dacă acestea reprezintă o amenințare pentru cei care se află în afară, pentru cei care se află în Europa, atunci mă gândesc că s-ar putea să ne aflăm într-o situație destul de periculoasă și să punem în pericol întreaga piață, ceea ce ar fi un pericol pentru toată lumea, în fond. Mulțumesc și acum din partea ALDE. Sí, voy a, voy a hablar en español. No, da, apagați ortundua. Da, în spaniolă, sigur. Da, mulțumim uh, celor trei invitați. Ați uh, făcut, uh, ați avut niște intervenții extraordinare cu analize, cu recomandări Ați vorbit despre structura stimulentelor pentru a elimina acest risc enorm despre care ne-ați vorbit cu cleptocrații aceștia din țări terțe care sigur generează corupție în statele noastre membre, în sectoare foarte importante. și e o amenințare și la adresa procesului electoral, pentru că atunci când acești cleptocrați au interese strategice, e un risc enorm uh, la adresa democrațiilor noastre. Și ați vorbit de asemenea de uh, măsuri disuasive, ca să fie mai hotărâte. Un, de exemplu, n ați vorbit despre personalul calificat suficient ca să poată să fie și eficient în a aplica legea pentru a combate spălarea de bani și alte infracțiuni anexe. În aceste momente, noi, de fapt în acești ani, ne-am ocupat și de, prote- și de protecția celor care denunță aceste infracțiuni, care reprezintă o sursă importantă de a cunoaște activități legale sau ilegale care au loc și care sunt imposibile detectate altfel. Știm că până în ziua de astăzi majoritatea celor care au încercat să-și aducă contribuția la a demasca acest tip de infracțiuni uh, au avut mari probleme, nu știu, angajați ai băncilor, am avut experiențe, am ascultat mărturii chiar aici. De aceea aș vrea să vă întreb, deci, dincolo de a încerca să aplicăm sugestiile dumneavoastră, Credeți că lăcomia poate fi de folos pentru uh, acești delatori, informatori care, în ce privește uh, infracțiuni uh, probate, ar putea uh, reprezenta un ajutor pentru a obține mai multe informații pentru a demasca operațiunile acestea multimilionare de spălare de bani și infracțiuni conexe. Mulțumesc! Störsson. Yeah, thank you very much. Uh, uh, appreciate the, the points you made here. Apreciez foarte mult cuvintele dumneavoastră despre cleptocrație. Corupția este o armă în războiul hibrid. Cumperi politicieni cu ea. Vedem cum rușii nu mai cumpără țări, nu mai cumpără partide, cumpără politicieni în plan individual și fac asta în diferite partide ceea ce costă puțin, este o manieră de a economisi bani, dar de a câștiga influență și asta cu uh, reguli de transparență pentru lobbyiști și pentru politicieni uh, laxe. Trebuie să fim foarte stricți la acest capitol pe viitor. Asta se întâmplă în anumite țări deocamdată, însă nu în majoritatea. Apoi, un alt aspect problematic aici – e faptul că rușii folose, folosesc de alte sisteme judiciare. Autoritățile juridice uh, din Rusia au pretenția ca alte state să uh, respecte deciziile din Rusia. De exemplu, Bill Browder a fost uh, arestat de șapte ori din cauza unor notificări rusești. De asemenea, în SUA, se furnizează informație exhaustivă și se cere implementarea unor reglementări uh, de faliment. Pentru că asta se hotărăște în Rusia, deci cumva americanii ar trebui să se conformeze în funcție de deciziile din Rusia. Uniunea Europeană trebuie să respingă o serie de sesizări rusești prin simplul fapt că ele nu se bazează pe statul de drept. Aici au fost probleme mai ales în Cipru, dar nu numai acolo. Este un lucru care trebuie rezolvat la un nivel mai amplu. Vă mulțumesc! Kirschenbaum. Ați spus parcă că corupția în sectorul financiar poate fi și o amenințare electorală. De acord cu dumneavoastră, vedem cum apare această amenințare. Și e și un exemplu clar în acest sens. S-a făcut un împrumut uh, din Cehia pentru a finanța partidul lui Marine Le Pen în Franța. A, făcut, a fost făcut un studiu și e interesant ce a rezultat. Practic, prin acest împrumut au intervenit rușii. Uh, autoritatea de licențiere era cehă. Împrumutul fusese acordat Frontului Național. S-a descoperit însă că acest uh, împrumut este în continuare rambursat de Frontul Național – totul fiind aranjat cumva în Rusia, cu o schemă de garantare a depozitelor după ce banca a fost lichidată. A rezultat că împrumutul mai întâi fusese transferat unei companii uh, de fațadă, care furniza echipamente militare în mai multe țări, inclusiv în Siria, cu relații strânse și cu anumite elemente ruse de securitate. Această finanțare, da, a devenit deci o amenințare electorală. Apoi, protejarea avertizorilor de integritate. Domnul Browder e mai avizat să se refere la asta. Sunt de acord cu ce s-a spus și aș mai comenta astfel protejarea avertizorilor de integritate sau încurajarea celor care dețin informația să iasă la înaintare ar spori numărul de cazuri de care se află în spațiul public. Aceste cazuri ar, s-ar consolida. Cazurile sunt consolidate dacă există informații din interior. Și chiar și dacă ai un caz puternic, va fi greu. Recent, în Spania, a fost achitat uh, cel care a fost urmărit penal din cauza faptului că ar fi investit în imobiliare cu bani rusești. Vedeți deci cât de greu este. Vă mulțumesc. Thank you. Just a, a couple of points. Mulțumesc. Uh, câteva comentarii în ceea ce privește avertizorii de integritate. Am avut de-a face cu mulți dintre aceștia ca jurnalist și aproape fără nicio excepție, viețile acestor oameni sunt date peste cap și chiar dacă au un succes prin ceea ce denunță, nu mai au nicio șansă să fie angajat să aibă o viață normală. Oamenii trag semnalul de alarmă și devin avertizori de integritate doar dacă există un sistem de compensare adecvat, cum este în SUA. În SUA, poate cel mai uh, renumit uh, avertizor de integritate a fost cel care a primit și un premiu pentru că a condus lupta împotriva evaziunii fiscale. Bradley Brawley. Sunt multe lucruri care nu s-ar fi întâmplat fără avertizorii de integritate și cred că avem nevoie de aranjamente similare și când e vorba de spălarea de bani. Un aspect interesant aici este că locul de unde sunt furați banii nu este cel mai receptiv. Poate că nici nu vrea să știe asta. În orice caz nu vrea să facă publică informația. Deci nu va recompensa pe nimeni. Sistemul de recompensă trebuie mai degrabă să fie, așadar, un efort internațional. Cei care trag semnalul de alarmă asupra Rusiei nu vor primi un cec de la Kremlin. Va trebui să existe o recompensă internațională. Uniunea Europeană este o formulă care poate funcționa, dar cu siguranță sunt și altele care merită analizate. Vă mulțumesc. Sven Gigold, numele verzilor. Mulțumesc. Unii dintre dumneavoastră v-ați referit la o probleme pe care n-am dezbătut-o noi uh, foarte tare la comisia aceasta. Rolul Ciprului în toată această ecuație cu sistemul financiar european, dar și în ceea ce privește banii murdari care curg înspre Europa și sunt trimiși mai departe altundeva. Către domnul Kirschenbaum ați uh, publicat articole despre asta înainte. Ne puteți uh, prezenta în detaliu prezența banilor rusești în sistemul bancar cipriot, mai ales în ceea ce vește structurile de ownership și către toți trei? O întrebare, puteți încerca să ne spuneți ce, care e impresia noastră cu privire la gravitatea problemei în ceea ce privește reacția autorităților din Cipru uh, față de implementarea legislației antispălare de bani? Vă rog, insist să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră. Mulțumesc. Zic? Domnul Kirschenbaum. Primul aspect în ceea ce privește prezența banilor rusești în uh, structura bancară din Cipru, cu siguranță e foarte mare. Guvernul cipriot a anunțat ca urmare a unei serii de evenimente și scandale care au implicat uh, și intervenția SUA, a anunțat deci o serie de reforme și a spus că de-a lungul acestei reforme a observat că există o sporire a depozitelor rusești. Acum nu avem cifre pentru asta, dar cred că cifrele pe care ele au publicat demonstrau faptul că depozitele acum nu, nu se erau colectate la nivel de proprietate, de ownership. Deci nu e vorba de o persoană care își declară naționalitatea rusească sau o companie care de fapt e înregistrată în Rusia. Și asta nu ne spune exact care, despre ce sume e vorba, dacă aceste sume au fost transferate mai departe înspre SUA sau altă țară, dar volumul este foarte mare, așa cum s-a demonstrat uh, și de uh, colapsul băncii Laiki Bank și uh, băncii uh, cipriote cu deținători de acțiuni din Ucraina, tocmai din cauza volumului acestor depozite. Acum, referitor la structură, ceea ce știm în momentul de față este că există, și mă refer la situația din Cipru, există trei bănci mari care au mai rămas în Cipru, care au, pe, în Cipru, care au peste 50% din cote de piață. E vorba de bănci de natură mai degrabă cooperative. Și o fostă bancă comercială rusească este una care a investit în aceste structuri. Ceea ce știm din toată această structură sub formă de copac este că există un element rusesc în sistemul de deținere a acestor bănci, spre exemplu Bank of Cyprus. Și uh, vicepreședintele a fost schimbat, uh, a fost mutat la Luxemburg, în continuare deține acțiuni, în continuare are um, persoane care lucrează pentru el și care fac parte din bordul de gestiune. Deci, în continuare, este acționarul cel mai important, ca urmare, chiar și după sancțiunile impuse de către SUA. Și se pare că, în continuare, mai are o influență foarte mare asupra acestei bănci. Acum, în ceea ce privește celelalte două bănci, uh, și Știm că acestea sunt, una este deținută de o companie de jocuri video care are activități uh, declarate în Belarus și E adevărat că au fost foarte multe semne de întrebare despre felul în care funcționează aceste bănci de natură cooperativă, iar cea de-a treia, RCB, uh, e o bancă rusească uh, deținută de cea de-a doua mai, mai mare uh, bancă rusească din Rusia, a fost uh, privatizată, după ce a fost privatizată Criția Bank, uh, ca urmare a unui colaps, uh, directorul general a cumpărat această bancă care a dat faliment. El în continuare este director general executiv cu finanțare din partea RCB, ceea ce pune semne de întrebare în mare parte din tranzacțiile care au fost realizate. Deci e clar că există legături evidente cu uh, banii rusești și e clar că e vorba și de Uh, um, sistemul de guvernanță al acestor bănci dependența acestor bănci față de sistemul bancar rusesc, față de diferitele tipuri de servicii oferite în general, spre exemplu gestionarea de avere, gestionarea de bunuri, uh, consilierea uh, avocățească și așa mai departe. E clar că aceste bănci sunt extrem de dependente de finanțarea din partea comunității statelor independente. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O întrebare excelentă și aș vrea să mai adaug și eu câteva elemente. Dacă băncile în 2013, acelea care au fost ajutate, e adevărat că au fost ajutate cu bani murdari, pentru că banii curați părăsiseră deja aceste bănci. A existat o perioadă de avertizare și e clar că crashul acela bancar a fost uh, cauzat de uh, bondurile grecești care nu au fost onorate în 2012 și crashul a intervenit uh, ulterior. Deci toți cei care au avut bani cinstiți au reușit să îi retragă, dar uh, Banii rusești nu au făcut decât să tranziteze. În 2013 a existat de asemenea o analiză a banilor rusești, cum aceștia au apărut în Rusia și se pare că există 36 de miliarde de euro, care e o sumă totuși considerabilă. Dar dintre aceștia doar 14 într-adevăr au fost investiți. 14 miliarde care să fi fost investiți într-adevăr în Cipru, deci mult mai puțin. Și Trebuie să ne gândim la cei 70 de mii de cetățeni rusești care locuiesc în Cipru și care probabil acum au deja cetățenie cipriotă. În Limassol, și mare parte din uh, colegii săi uh, inițial uh, erau în San Petersburg, erau în Moscova, dar de îndată ce ninge acolo se retrag în Cipru, la soare. Autoritățile cipriote afirmă faptul că au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a curăța sistemul. Acum ele, aceste autorități insistă asupra faptului că e nevoie de o uh, de informații transparente în ceea ce privește deținătorii reali ale acestor bunuri și bănci, ca, și asta în virtutea directivei de luptă împotriva spălării banilor. Deci, E clar că există această intenție și autoritățile spuneau că au închis peste 50.000 de conturi bancare pentru că nu știau de unde proveneau banii din acele conturi. Deci au făcut eforturi substanțiale, dar în ceea ce privește uh, RCB, la care s-a referit colegul meu, e adevărat că în uh, Panama Papers am observat că banca aceasta a acordat uh, un împrumut uh, unor apropiați uh, ai lui Putin pentru 6 milioane de euro care nu au fost uh, rambursați. Și uh, în locul acestei rambursări, uh, uh, banca Critia a fost cumpărată de către RRCB tocmai pentru a acoperi, pentru a masca Uh, acordarea acelui împrumut. Deci, bun, Observați, autoritățile cipriote spun că fac tot ceea ce pot pentru a lămuri lucrurile în mod eficient. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din partea ENF, Nicola, Nicolas Bay. Merci, euh, mesdames et messieurs. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, și eu la rândul meu aș dori să ne aplecăm asupra cazului lui Mukhtar Abielzov. Acest cetățean ca- kazak, care acum spune că este victima unei persecutări politice organizată de uh, Moscova, a fost condamnat de către justiția în țara sa pentru că a deturnat peste 6 miliarde de dolari între mai 2005 și februarie 2009 ca și președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Kazace BTA. 6 miliarde, 6 miliarde de dolari. Mai întâi s-a refugiat în Regatul Unit, după care a fost uh, uh, preluat de către justiția britanică, apoi franceză, făcea obiectul unui mandat de arestare emis de Kazahstan și Rusia. În 2012, Curtea de la Londra a confirmat această deturnare de fonduri pentru o sumă care mergea până la 4 miliarde de euro. Ca urmare a procedurilor din Regatul Unit, domnul Bielsoff a încercat să înșele justiția engleză a falsificat anumite documente și, în consecință, Curtea de la Londra l-a condamnat la 22 de luni de închisoare, dar a reușit să se refugieze în Franța și în data de 9 decembrie 2016, la câteva luni după semnarea de către primul ministru a unui decret de extradare, Consiliul de Stat, în mod surprinzător, a anulat toate procedurile în ciuda unor proceduri de ultimă instanță. Mai recent, afacerea aceasta a fost relansată în Kazakhstan și anumiți judecători îl consideră pe acest individ drept uh, fiind comanditarul anumitor asasinări uh, la sfârșitul lui 2004, pentru că atunci el era președintele băncii Duran Amel, care ulterior a devenit BTA. Ori în 2005, domnul Abiezov este cel care a devenit președintele Consiliului de Administrare al acestei bănci. De când s-a exilat, domnul Abiezov a lansat o fundație intitulată Open Dialogue prin care mai mulți membri ai Tax 3 par să participe și astăzi există un adevărat semn de întrebare asupra felului în care sunt finanțate activitățile acestei fundații, care se pare că ar vrea să facă concurența lui George Soros. Și iată care sunt întrebările mele. Mai întâi, paneliștii știu cumva unde se găsește domnul Abiezov și dacă e în Franța, vi s-ar părea acceptabil să poată să se plimbe după cum îi place lui în țara drepturilor omului, deși e condamnat? În al doilea rând, paneliștii au făcut anche- vreo anchetă asupra acestor miliarde de dolari care au dispărut și dacă nu pot să ne spună sau să ne dea o garanție cum că, într-adevăr, o anchetă va fi lansată și, în final, domnule președinte, oare ar fi posibil ca și Comisia noastră Tax 3 să organizeze o audiere specifică pe subiectul Abiazov, având vederea vedere amploarea acestei, acestui dosar. Sau poate pur și simplu e suficient să, fii, uh, să te declari inamicul uh, lui Putin sau al Rusului sau al Kazakhstanului Azerbaiev, în așa fel încât să fii inocentat și să nu mai fii acuzat de nimic și să nu mai fie niciun fel de dezbatere contradictorie. Din punctul meu de vedere, eu cred că felul în care sunt denigrate sistematic Rusia și aliații săi nu prea cadrează cu cei care uh, doresc să fie considerați drept victime. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș răspunde eu la ultima întrebare despre o posibilă audiere. După cum știți, pentru a avea audiere înseamnă că trebuie să existe un acord între coordonatorii grupurilor politice. Apoi se trece prin conferința președinților, dar suntem la sfârșit de mandat acum și e clar că nu mai avem această posibilitate. Dorește cineva însă să comenteze asupra întrebărilor ridicate? Domnul Kirchenbaum. Nu cunosc acest caz. Cu privire la ultimul comentariu, că cineva poate fura bani uh, din Rusia și apoi uh, să spună că este victima persecuției politice, e adevărat, dar uh, nu cunosc statisticile acestui caz. Domnul Aslund, cunosc cazul, e foarte greu să mă pronunț pe asemenea cazuri, mă abțin pur și simplu. Bine, vă mulțumesc. Iată că această sesiune s-a sfârșit. Doresc să mulțumesc foarte mult uh, invitațiilor noștri. Am uh, primit contribuții deosebit de importante, care vor face obiectul deliberărilor ulterioare. Domnilor, vreau să vă mulțumesc. Închei această sesiune. Continuăm în 3 minute cu panelul numărul 2. Vă mulțumesc!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 Let us start the second panel. Așadar, haideți să începem panelul cu numărul 3 în ceea ce privește cazul Magnitsky. Doresc să urez bun venit vorbitorilor noștri, domnul Bill Browder, bun venit, cofondator și CEO la Hermitage Capital Management, un fond de investiții care la un moment dat era cel mai important portofoliu străin de investiții din Rusia, a făcut afaceri în Rusia 10 ani de zile, după care domnul uh, Browder nu a mai avut voie să intre pe teritoriul Rusiei în 2005, fiind considerat o amenințare la adresa securității naționale. După moartea din 2009 a lui Sergei Magnitsky, un uh, auditor și avocat uh, rus care reprezenta compania domnului Browder. Domnul Browder a făcut lobby pe lângă Congres pentru a da Magnitsky Act, legea Magnitsky, pentru a îi pedepsi pe cei care încălcaseră drepturile omului în cazul Magnitsky. Actul a fost semnat în anul 2012 de către Barack Obama. Bun venit și domnului Shimov, care este șeful secretariatului uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului de la Consiliul Europei din adunarea parlamentară. El uh, se ocupă de raportul Magnitsky și, de fapt, dincolo de asta, uh, luptă împotriva impunității și luptă pentru um, impunerea de sancțiuni bine țintite. S-a discutat despre asta marțea trecută, pe 22 ianuarie, la Consiliul Europei. Fiecare vorbitor va avea timp de intervenție, se vor face comentariile introductive. Începem cu domnul Browder, care primește vreo 10 minute. Vă rog, mulțumesc pentru timpul alocat și mulțumesc pentru această invitație de a spune această poveste. Vă voi spune o poveste despre spălarea de bani și aspectul spălării de bani în cazul Magnitsky. Am o prezentare PowerPoint, doresc să vă atrag atenția asupra ecranelor ca să trecem în revistă împreună slide-urile suficient de repede în așa fel cât să ne rămână timp. Iată povestea Magnitsky. Ea începe în 2007, când s-a comis uh, un delict financiar masiv, 230 de milioane de dolari ca și impozite plătite de firma mea guvernului uh, rus, fuseseră furate Uh, de către un număr de funcționari corupți. Serghei Magnitski era avocatul meu și a investigat această crimă, a descoperit-o și a depus mărturie împotriva funcționarilor implicați. Că, drept răzbunare, el a fost arestat, torturat 358 de zile, ucis pe 16 noiembrie 2009, avea 37 de ani. După moartea sa, eu am lansat o campanie pentru a obține dreptate pentru Serghei Magnitsky. Au avut uh, două părți campania. Mai întâi justiția uh, și dreptatea politică. Am vrut să avem legea Magnitsky pe care ați uh, menționat-o și apoi dreptatea penală. Am adresat o întrebare simplă. Cine a obținut banii identificați și expuși de Serghei Magnitsky? La cine au ajuns cei 230 de milioane de dolari? Despre asta vreau să vorbesc astăzi, pe scurt, și cred că sunt uh, câteva elemente interesante care au, realizat, care au rezultat măscuați din ancheta noastră. Mai întâi, am uh, primit un pont de la Alexander Palipnicki. El era membru uh, al unei rețele ilegale care se certase cu partenerii săi și a venit la înaintare între uh, noi. Ne-a spus în felul următor că persoana din guvernul rus care a răspuns de acea, uh, acea, acea sumă ilicită era Olga Stepanova. O parte din bani, 11,7 milioane, au mers către soțul ei la Credit Suisse și ne-a oferit documente ca să ateste asta. Am preluat informația, am depus plângeri pe lângă Elveția și suma a fost uh, înghețată. După aceea, Alexander Perlipinicki și-a pierdut viața la 44 de ani, fără a fi fost bolnav înainte de asta. S-a întâmplat în, pe lângă casa sa, în Surrey, în Londra. Poliția n-a investigat acest fapt ca fiind o crimă. În 2012 am primit mai multe informații despre acel delic cu 230 de milioane de euro și anume ne-a interesat unde au circulat acești bani în sistemul bancar rusesc și apoi cum au plecat înspre Moldova, părăsind Rusia. Am considerat că a fost un punct de cotitură, dar am ajuns doar până în Moldova. Totuși, am mai avut un punct de cotitură în cazul nostru când proiectul de raportare a crimei organizate și jurnalismul de investigație au fost în măsură să pună mâna pe dosarele din Moldova al unei bănci Banco di Economii și s-a arătat că banii din Moldova au plecat către Cipru, Estonia, Letonia și Lituania. Și am preluat această informație, am dus-o mai departe, am depus plângeri pe lângă agențiile de implementare a legii și am deschis uh, anchete penale. Următorul punct de cotitură în, a venit uh, de la OCCRP, și un uh, jurnalist de la Barron's Magazine, el a descoperit că banii care au circulat prin aceste conturi au ajuns în New York. Am preluat informația și uh, ne-am adresat Departamentul de Justiție din SUA, au deschis o anchetă, au uh, înghețat activele și au descoperit așa că era implicat Denis Kațiv, fiul unui funcționar de rang înalt din Rusia, Piotr Kațiv. Familia Kațiv a plătit 6 milioane de dolari Departamentul de Justiție pentru a închide cazul. Nu am avut același noroc în Elveția și Norvegia. Am găsit și acolo 7,8 milioane de dolari aparținând familiei Cațâv și 3 milioane de euro în țările de jos. Conturile au fost înghețate și anchetele sunt în derulare. De asemenea, ancheta din Estonia a rezultat în următorul aspect. Am găsit o sumă impresionantă care a curs înspre Franța, 28 de milioane de euro. Din acea sumă, au fost înghețate 10 milioane de dolari în Franța, la Monaco și la Luxemburg, în urma unei anchete. Și poate cea mai importantă descoperire din ancheta noastră a fost că am descoperit 21 de conturi la Danske Bank în Estonia și a, prin acestea la un moment dat s-au spălat 200 din cele 230 de milioane uh, de, mi, fraudate, descoperite de Magnitsky. Și apoi am lucrat cot la cot cu o organizație din uh, Danemarca, Berlinski se numește, este de fapt un ziar și din această cooperare am descoperit că nu doar 200 de milioane de dolari au curs prin Danske Bank, ci mai bine de 9 miliarde de dolari. Acest articol pe care l-am publicat împreună a fost probabil cel mai citat din istoria jurnalismului danez. Și din acest articol a rezultat și o anchetă chiar la Danske Bank. Propria anchetă a fost lansată. Uh, și apoi Danske Bank a confirmat că nu era vorba doar de 9 miliarde de dolari, ci 234 de miliarde de dolari care au trecut prin Danske Bank din Rusia și din alte foste țări din blocul sovietic ca urmare a unor tranzacții suspicioase cu spălare de bani. Iată deci poveștile de succes din cazul nostru. Doresc să vă atrag atenția asupra țărilor care au refuzat să lanseze anchete, și anume Austria, Finlanda, Danemarca și Regatul Unit. Am depus plângere pe lângă autoritățile austriece, au refuzat să deschidă o cauză penală, spunând că frauda fiscală din Rusia nu este cea care să justifice lansarea unei anchete austriece. În Finlanda am găsit bani care mergeau înspre o companie finlandeză de blănuri. Și apoi blănurile se întorceau în Rusia. În 2013 am, făcu- am uh, lansat un apel uh, pentru a se deschide o anchetă. Autoritatea de urmărire penală ni s-a spus că nu era conștientă de plata, de originea plății inițiale. În 2013 am depus plângere și pe lângă parchetul danez. Asta chiar cu mult înainte să iasă la iveală scandalul Danske Bank. Cererea noastră de a deschide plângere penală, la anchetă penală a fost respinsă, spunând că inițierea unei anchete formale nu va duce la o uh, acuzare penală în Danemarca. Apoi, despre Regatul Unit. Am două slide-uri aici, dar pentru că ne presează timpul, nu o să intru în detalii. Mă refer la ultimul răspuns pe care l-am primit de la autoritățile Regatului Unit în 2015, când am depus o plângere pe lângă uh, National Crime Agency și ni s-a spus că în acest moment o anchetă locală penală referitoare la banii spălați în Regatul Unit nu reprezintă calea cea mai eficientă de urmat. Sincer, nu știu ce altă cale eficientă ar exista în afară de o anchetă penală. De atunci a rezultat că persoana care se ocupa de această situație la Agenția Națională Penală care credea că ar merita să fie deschisă o anchetă, a fost instruită de superiorii săi să nici nu se deranjeze cu așa ceva. În rezumat, ce rezultă în urma cazului Magnitsky? Noi am reușit să identificăm 20 de țări care au primit uh, sume ilicite, 16 uh, anchete penale au fost lansate, 34 de milioane de dolari, sume înghețate în 5 uh, țări, dar încă n-am terminat. Ce concluzii majore tragem din experiența mea? În primul rând, funcționarii ruși corupți au creat unul dintre cele mai uh, sofisticate modele de spălare de bani din lume. Modelul funcționează pe mai multe niveluri. Primul nivel, băncile rusești. Al doilea nivel, Moldova, Ucraina, Kazakhstan și Kyrgyzstan. Al treilea nivel, cele patru cele mai slabe țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește spălarea de bani. Cipru, Letonia, Estonia și Lituania. Și ultimul nivel, distribuirea sumelor spre destinația principală, SUA, Regatul Unit, Canada și alte țări de destinație finală. Cine a beneficiat de pe urma acestor activități? Este doar o, o vedere de ansamblu momentană, că lista va continua. 800 de mii către Sergei Roldugin. Este violoncelistul faimos expus de Panama Papers ca uh, Uh, valorând 2 miliarde de dolari și se știe că este apropiatul lui Putin. 2,1 milioane de dolari mm, pentru Denis Katsev, acuzat în America, tatăl său, uh, Piotr Katsev, care este vicepreședintele Russian Railways, al căilor frate rusești, 10 milioane, de fapt, mm, precis, mai precis 11,7 milioane către Vladlen Stepanov, care este soțul lui Olga Stepanova, care a condus uh, oficiul fiscal numărul 28 în Rusia și 266.000 de euro către Tatiana Lixutova, care este uh, soția lui Maxim Lixutov, care este primar adjunct al Moscovei. Lista nu este una exhaustivă și vor fi uh, publicate mai multe nume pe viitor. Ce au cumpărat acești oameni? Sau ce-au cumpărat cu acești bani? avioane private, um, imobile, mașini de lux, școli private, uh, ceasuri și bijuterii de lux, iahturi și um, haine, de, um, haine scumpe de la casele de modă. De asemenea, am mai descoperit uh, într-o schemă complexă că o sumă s-a dus către Al-Zayed, un oarecare Isa Al-Zayed, care este pe lista sancțiunilor OFAC pentru că a susținut uh, programul de arme chimice al regimului Assad. Prin urmare, iată, banii furați de către guvernul rus au fost, au fost utilizați în operațiuni uh, ilicite ale guvernului rus pentru a susține teroarea și războiul din Siria. Aceeași uh, mașină de spălat bani a fost folosită și în Moldova și Azerbaijan la la programul Laundromat. Days. It's taken us 10 years. Um... Uh, acum, din păcate, ne ia 10 zile să ajungem la concluzii, pentru că sunt jurisdicții, mai bine de 10 ani a fost nevoie ca să ajungem la concluzia asta și asta doar pentru că avocatul meu a fost ucis și nu cred că ar putea fa- face cineva asta uh, pe cont propriu. Deci este vorba de o colaborare internațională de care este nevoie pentru a demasca această spălare de bani masivă în Uniunea Europeană. Așadar, ce vă recomand? În primul rând, pentru că e nevoie de atâta de mult ca oamenii să partajeze informații atâta de mult timp și majoritatea țărilor nici nu vor să înceapă anchetele în acest domeniu și atunci ar trebui să existe un organism central în UE care să colecteze toate informațiile financiare, bancare, organism care nu doar să colecteze informații în scopuri de anchetă, ci pentru a duce în fața instanțelor uh, pe persoanele implicate și să, se uh, să furnizeze probe pentru acuzare, astfel încât multe cazuri care uh, se pot întâmpla în acest moment să fie aduse în fața justiției. A doua recomandare, să se extindă acest statut al limitării Uh, pentru că pentru moment uh, tocmai m-am întâlnit cu procurori din Danemarca și mi s-a spus că nu putea fi investigată în Danemarca uh, niciunul din cazurile implicate în Cheta Magnitsky pentru că a expirat pur și simplu aceste cazuri au fost prescrise. Și e ridicol, mai ales că ei au și refuzat să deschidă anchete noi și trebuie să fie cel puțin 10 ani termenul înainte să, uh, să, să se revoce și când, de, începând să curgă de la momentul în care e descoperită infracțiunea, nu de când a fost comisă. Și abordarea olandeză, care ar fi inversarea sarcinii probei. În Olanda, cei care sunt suspectați de spălare de bani, care, sunt, uh, care au tranzacții care sunt uh, problematice, atunci ei sunt cei care trebuie să dovedească că banii sunt obținuți pe căi legitime, nu invers. Astfel încât se evită toate aceste complicații această aceste eh, situație în care guvernele din Europa trebuie să se îndrepte spre guvernul rus și să le ceară asistența. Și mai spun doar că atunci când uh, guvernul SUA uh, eh, uh, s-a adresat uh, regimului rus pentru așa ceva, Natalia Veselinskaya, care era avocată unei firme implicate în acest caz, a pregătit răspunsul guvernului rus către guvernul SUA și a spus că guvernul rus pur și simplu nu dorește să ofere informațiile necesare. Și guvernul SUA a aflat asta pe calea unui e-mail, a, aflat de asemenea că ă, avocata respectivă va fi pusă sub acuzare pentru obstrucționarea justiției. Deci, pur și simplu, aceste informații nu sunt puse la dispoziție de către ruși. Atunci, trebuie să schimbăm uh, uh, acest sistem, pentru că dacă nu, nu putem face nimic. Mulțumesc! <coughs> Thank you very much, Mr. Browder, for your... Mulțumim, domnule Browder, pentru această prezentare, pentru recomandările făcute și acum domnul Schirmer are cuvântul, deci din partea Consiliului Europei. Da, mulțumesc, uh, bună ziua și mulțumesc că v-ați, uh, m-ați invitat ca să vă prezint pe scurt uh, raportul adunării parlamentare a Consiliului Europei în legătură cu Sergei Magnitsky și ce se întâmplă după aceea, combaterea impunității prin sancțiuni țintite. Uh, E un raport care a fost adoptat cu mare majoritate marțea trecută. Doar trei voturi împotrivă s-au registrat. Raportul adunării, Lord Donald Anderson din Regatul Unit, grupul socialist, m-a rugat uh, să vă transmit că nu poate fi aici, din păcate, pentru că uh, a petrecut o săptămână de muncă la Strasbourg, dar are mm, o întâlnire importantă la Londra în această săptămână, dar în uh, rezoluția sa, adunarea, a făcut uh, apel la rezoluția din 1966, 2014, um, refuzul impunității asasinilor Serghei Manitski. În rezoluția 1966, adunarea a uh, solicitat autorităților ruse să ancheteze împrejurările uh, morții lui Serghei Magnitski și să aducă în fața justiției pe autorii crimei cum uh, s-a uh, documentat în detaliu în raportul lui Andreas Gros din Elveția, din partea grupului socialist, domnul Magnitsky denunțase o fraudă masivă cu rambursări fiscale uh, de la bugetul rus și asta cu implicarea unor demnitari corupți. Rezoluția din 2014, 1966, vorbea despre sancțiuni țintite, cum ar fi interzicerea vizelor, înghețarea unor conturi bancare împotriva celor demnitari ca ultimă resursă. La uh, finalul lui 2014, Comitetul pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului a Adunării Europei a uh, considerat că Federația Rusă n-a făcut niciun progres uh, și în loc de a aduce în fața justiției pe autorii crimei uh, uh, i a căzut victimă domnului Magnitsky, tocmai că autoritățile ruse au hărțuit pe mama domnului Magnitsky, pe văduva sa și fostul său client, domnul Browder. Președintele adunării, doamna Brăsăr, la vremea aceea din Luxemburg, a transmis rezoluția 1166 către toate delegațiile naționale spre a-i se da urmare. Uh, între timp, mai mulți membri ai Consiliului Europei au a adoptat legislația de tip Magnitsky. Săptămâna trecută, adunarea a notat că autoritățile ruse încă n-au făcut niciun progres în aduce în fața justiției pe autorii asasinatului și beneficiarii acestei crime și toate cazurile care au legătură cu crima au fost uh, clasate, uh, ba chiar uh, unii demnitari au, fost, au chiar felicitat pe cei care au închis dosarele și domnul Browder, care eh, continuă să fie persecutat de autoritățile ruse, eh, ceea ce a fost eh, condamnat de adunarea noastră încă din 2017, un raport privitor la recursul abuziv la sistemul Interpol. Autorul era din Germania. Adunarea a notat săptămâna trecută că din nou Rusia în, această, în cursul acestei luni a încercat să abuzeze de procedurile Interpol împotriva domnului Browder. Între timp, mai mulți membri și state observatoare ale Consiliului Europei, Estonia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, Canada și Statele Unite, au adoptat legislație tip Magnitsky prin care Guvernele acestor state pot impune sancțiuni țintite uh, autorilor și beneficiarilor uh, încălcărilor grave ale drepturilor omului. Adunarea a salutat această, aceste legislații și faptul că cele mai recente nu se limitează la persoane fizice din anumite țări sau care s-a probat că sunt implicate în anumite infracțiuni, cum ar fi asasinatul lui Sergei Magnitsky. Uh, raportorul m-a rugat să notez că primele persoane țintite prin legislația canadiană sunt din Birmania și Venezuela și sunt generale armate uh, din acele țări. Săptămâna trecută, uh, președintele pe interpreții, vă roagă să vorbiți mai rar. Da, săptămâna trecută adunarea a salutat inițiativa țărilor de jos și a altor țări în contextul Uniunii Europene eh, de a dispune de un instrument juridic care să permită sancțiunile țintite, care să fie aplicate autorilor încălcărilor drepturilor omului fără limitări geografice. În același paragraf, se face apel la Uniunea Europeană să includă o referință, chiar în titlul acestui instrument, să, deci să includă o referință la Sergei Magnitsky cum spune adunarea, numele domnului Magnitsky este un simbol pentru toți oamenii curajoși în foarte multe țări care și-au pierdut viețile în lupta împotriva corupției și în apărând drepturile omului și statul de drept. Aș vrea să subliniez numele raportorului Lord Anderson că eh, e foarte important eh, pentru adunarea noastră ca numele lui Sergei Magnitsky să apară în titlu, pentru că nu este doar un nume bine cunoscut și foarte simbolic în comunitatea care apără de omului, ci este și unul din cele mai bine cunoscute cazuri în care nu au fost condamnați cei care au încălcat de omului. Adunarea parlamentară a făcut apel mai întâi la eliberarea domnului Magnitsky pe când el era încă în viață, într-un raport din 2009 Eh, raport al doamnei Zabine Heuser Schnarrenberger eh, fosta ministra justiției eh, care a analizat prima, a fost prima care a analizat documentele relevante și apoi alt raport din partea vezilor, tot din Germania, Marie Louise Beck, a ajuns la aceleași concluzii. Și mm, vă mai spun că raportul lui Andreas Gross ehm, cuprinde o analiză detaliată a documentelor primite din numeroase surse, inclusiv ONG-uri, Uh, dincolo de orice bănuială, uh, apoi mecanismul de protecție din Rusia, uh, a, sigur că a fost implicat și un comitet pentru control public condus de Valerii Borșov, jurnaliști de investigație și apoi multe documente din instanță care au fost, ne-au fost puse la dispoziție de avocații familiei Magnitsky cu ajutorul domnului William Brother. Domnul Gross a dat de multe ori ocazie autorităților competente din Rusia să facă comentarii în legătură cu aceste documente. Am avut două misiuni de informare la Moscova și domnia sa s-a întâlnit și a discutat în detaliu cu uh, Um, funcționari din ministru, Ministerul de Interne, uh, din uh, de, uh, guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei și alții. În rezoluția de săptămâna trecută, adunarea a subliniat avantajele acestor sancțiuni inteligente, bine țintite, împotriva unor persoane fizice și a unor persoane juridice afiliate care, sancțiuni care funcționează mai bine decât sancțiunile de tip general împotriva unor țări întregi făcând referire la o rezoluție din 2008 în legătură cu Consiliul de Securitate ONU și listele negre antiteroriste, adunarea a făcut apel la statele membre și statele observatoare și Uniunea Europeană să se asigure că legislația de tip Magnitsky înseamnă că se prevede o procedură transparentă și echitabilă pentru impunerea și pentru ridicarea eventuală a unor sancțiuni țintite. Și adunarea a făcut apel la toate țările și instituțiile în cauză să coopereze uh, reciproc pentru a identifica Uh, persoanele respective și uh, partaja informația inclus, uh, despre persoane incluse pe lista sancțiunilor. Cred că am ajuns la finalul intervenției mele. Sigur, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru uh, prezentarea acestei contribuții din partea Consiliului Europei și acum putem uh, lansa dezbaterile cu deputații, 5 minute pentru întrebări, pentru răspunsuri pentru fiecare membru. Începem cu coraportorul PPE, domnul Niedermayer. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru prezență. Trebuie să spun că nu e doar fascinant, ci și e tragic cazul acesta Magnitsky, pentru că dânsul a fost ucis. Și pot să-mi dau seama că urmarea eforturilor dumneavoastră imense, domnule Braudar, a descoperit o porțiune mică din acele 230 de milioane de euro care au fost uh, spălate de Gdanske Bank și care reprezintă la rândul lor o fracțiune doar din banii aceștia uh, care provin din corupție din Rusia. Întrebarea mea este următoarea. De ce guvernele noastre nu sunt interesate? De ce trebuie să fie vorba de uh, anchetă privată, persoane concrete? Pentru că, în fond și la urma urmei, dacă aceste cazuri nu sunt uh, anchetate, uh, nu ajungem la niciun rezultat. Dumneavoastră ați dovedit acest lucru și întrebarea este de ce? de, sancțiunile directe, individuale, ați spus că sunt poate instrumentele cele mai utile. De ce atunci atât de multe țări uh, sunt reticente să adopte o astfel de lege, care în anumite cazuri specifice, precum cel Magnitsky, ar uh, putea să utilizeze astfel de sancțiuni țintite individuale? De ce nu le folosesc? Care e problema? Uh, de ce se invocă mereu uh, respectarea valorilor, statul de drept, drepturile fundamentale și atunci în același timp să fie atât de reticent? Știți că îmi pun și eu întrebarea aceasta de 10 ani de zile încoace fiecare zi. Răspunsul este că fiecare persoană are un punct de vedere diferit și reticența e diferită. Și dacă luăm de la cap la coadă. Există anumite persoane care poate beneficiază de, a, din, de pe urma acestor fluxuri de bani. Mă gândesc, spre exemplu, mai ales în Regatul Unit. Foarte multe fluxuri de bani rusești ajung acolo, care sunt bani cheltuiți, plătiți pentru oficiali din establishmentul britanic ca să se asigure că bă, nu se vor întâmpla anumite lucruri. Noi am găsit dovezi în acest sens de plăți. Am găsit de asemenea în ancheta din Elveția, care a durat șapte ani de zile, că uh, un membru senior din uh, forțele polițienești a avut contacte cu uh, Uh, astfel de uh, reprezentanți uh, ruși, s-au analizat anchetele, s-au analizat cheltuielile sale. Apoi, același lucru e valabil și în Cipru, contacte cu reprezentanți din Rusia. Asta e doar ce am descoperit noi. Dacă noi am descoperit acest lucru, vă dați seama tot ce n-am descoperit încă. Asta ar fi o prima parte. Apoi, am mai putea spune de asemenea că mai sunt și oameni care poate se gândesc că e mare bătaie de cap, nu vor să complice lucrurile cu Rusia, uh, care poate fi poate agresivă, nu ne dorim agresivitate, e mai simplu să nu faci nimic decât să te apuci să faci ceva. Și apoi mai avem și o altă categorie de persoane, pur și simplu cei care sunt leneși, care nu-și fac treaba cum trebuie, nu sunt competenți, se duc acasă la ora 5 și eu mereu spun că uh, uh, câștigi un euro când lupți împotriva diavolului și uh, cheltui 100 de euro pentru făcând acțiuni bune. Um, Iată, o serie întreagă de motive pentru care oamenii nu vor să intervină, nu vor să acționeze. Și mă gândesc că poate la nivel politic e același lucru. În anumite țări, fie e vorba de corupție, mhm. Uh, fie vorba de lene, fie vorba de incompetență. Și dacă îmi permiteți, aș adăuga ceva. Toți raportorii cu care am lucrat pe acest subiect, e o întrebare pe care ne-am pus-o cu toții și n-a fost ușor să găsim un răspuns, și anume de ce Rusia, la nivelul cel mai înalt al statului, continuă să nu ancheteze făptașii acestor, acestor uh, infracțiuni, ci acționează drept victime și cei care vor să tragă la răspundere pe alții. Și pregătind acest raport, raportul gros, ne-am dat seama că acest lucru ar putea, așa cum s-a văzut și în cazul uh, Landromat, că e un fel de nu spălare de bani, ci murdărire de bani. Și anume că avem nenorocul să vedem vârful icebergului și că de fapt e vorba de un întreg sistem care folosește fonduri bugetare cu controle în țări, controle există peste tot și în Rusia chiar și în toate țările din partea Parlamentului referitor la buget și aceste fonduri bugetare sunt transformate într-un fel de fond fantomă gigantic utilizat pentru a cumpăra. Cumpăra influență, cumpăra putere și această abordare ne-a fost prezentată Și ne-am gândit la ceea ce apărea în cartea lui George Orwell, și anume cumpărarea nu de putere ca atare, ci cumpărare de sprijin în propria ta țară și în străinătate chiar. Și raportorul nu a reușit să tranșeze dacă da sau nu am avut suficiente dovezi pentru a argumenta un astfel de, o astfel de ipoteză. Acum, care ar putea să fie alte motive pentru care nu se anchetează? Această fraudă de rambursare a taxelor și a impozitelor uh, am văzut-o de-a lungul anchetei, foarte frecventă. Uh, noi vedem doar vârful icebergului. 230 de milioane, dar Nova Gazeta a avut un uh, avertizor de integritate care a lucrat anterior și în Ministerul de Finanțe și <coughs> care a constatat o astfel de schemă în uh, Moscova și e echivalentul la un miliard de dolari. Și 90% din, acest, din acești bani au fost, au fost trimiși către firme fantomă, firme căsuță poștală, care fuseseră înființate doar în acest scop. Deci uh, mă gândesc că până la urmă Sergei Magnitsky a avut nenorocul să vadă doar acel vârf al icebergului și a fost poate uh, uh, pus în pericol, uh, a murit din această cauză. Acum, evident, în raport nu se asumă o poziție, pentru că încă nu avem dovezi suficiente în acest sens. Avem dovezi pentru multe alte lucruri care apar în rezoluție. Dar ar fi totuși interesant să vedem ce aveți eventual dumneavoastră de spus în acest sens. We, may come back, Mulțumesc foarte mult, putem avansa și Acum domnul Cofort, raportor din partea socialiștilor și democraților. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Browder, mulțumesc pentru prezentarea noastră și noastră, domnule Schirmer. Mulțumesc pentru deschidere, pentru că dumneavoastră ați numit niște companii, niște conturi, autorități, i-ați numit pe cei care se află în spatele poveștii și eu observ asta adesea în această discuție. E foarte dificil să numești oameni cu... Ți-e teamă de repercusiuni. Oricum, mulțumesc pentru spiritul de deschidere pe care, pe care le-ați arătat, dar vorbind despre Uniunea Europeană, sunt de acord cu recomandările domnului Browder. Dar vreau să știu, Austria, Finlanda, Danemarca, Regatul Unit, a spus că ați refuzat să inițieze anchete, dar ați avut uh, contacte dincolo de cele menționate, de exemplu, în cazul Danemarcei. Uh, de exemplu, cu Danske Bank ați uh, vorbit uh, cu alte autorități și ce v-au răspuns când le-ați întrebat, au luat cazul în serios sau ce s-a întâmplat? And then I would like to ask also, is it possible also to, to, to do like written follow-up questions. Și poate că acceptați și prezentări în scris, pentru că materialul dumneavoastră este foarte stufos și aș vrea să intrăm în detaliu, dar în scris, desigur. Mulțumesc. Delighted for any follow-up question. Da, sigur, uh, cu drag pentru întrebări de follow-up. Eu cred că este doar începutul unei conversații care să rezulte în ceva concret. Nu putem să-l readucem pe Serghei Magnitski, dar putem să preîntâmpinăm asemenea fapte pe viitor dacă există angajamentul necesar și dacă lucrurile devin palpabile și trecem dincolo de nivelul discuțiilor la acțiuni. Felul în care ne angajăm cu autoritățile sau pe lângă autoritățile de urmărire penală este așa. Noi adunăm dovezi, probe. Probele sunt obținute într-o țară, într-o anchetă penală și apoi putem să le folosim și într-o altă țară. Partajăm informația, mai ales cu autoritățile de reglementare și de urmărire penală, nu partajăm informația cu făptașii sau presupușii făptași din motivul că nu vrem să distrugă dovezile sau să pună bețe în roate anchetei. Am considerat că este foarte greu să convingem chiar și țările cu anchetă în derulare um, să-și manifeste interesul față de uh, subiect. Adesea trebuie să se implice parlamentari sau presa. Faptul că în 2013 am apelat uh, pe lângă Danemarca, înainte de a exista scandalul acela cu Danske Bank, și faptul că nu a existat o reacție la ora respectivă vă ilustrează cât de greu este să deschizi o anchetă. Am glumit că este mai greu să determini Regatul Unit să deschidă o anchetă penală pentru spălarea banilor decât să ajungi la Harvard, să intri la Harvard. Și este trist că se întâmplă asta. Eu cred că e o cultură slabă a anchetei penale în Europa, în general, nu doar în Regatul Unit. În America, când am lansat cazul, ei au pus mâna pur și simplu pe el În Franța, Elveția, sistemele au fost și acolo robuste, dar în rest, alte țări nu prea vor să aibă de-a face cu așa ceva, să-și bată capul. Și asta generează un stimulent puternic pentru băieții răi. Ei continuă cu activitatea lor și am dubii serioase dacă cineva va face pușcărie din cauza Danske Bank. Și dacă nu se întâmplă asta, care este mesajul? Că sunt mulți bani disponibili pentru spălarea de bani. Pe de o parte, sumele sunt mari, pe de altă parte, uh, riscul este să îți pierzi doar locul de muncă. Cât timp există doar acest risc, activitatea va continua. Dacă cineva merge la pușcărie, atunci lucrurile se vor opri. Foarte specific, ați avut contacte cu Danske Bank? Nu. Nu, și cu nimeni, de fapt, care a făcut obiectul plângerilor noastre penale. Deci v-ați adresat doar uh, autorităților, da, căci este treaba lor să se ocupe. Gunnar Hockmark are două sloturi și putem să le combinăm într-unul singur. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru cele două prezentări. Permiteți-mi să spun următoarele – ar trebui să-i mulțumesc, să-i mulțumim toți domnului Browder pentru informațiile ce ni le-a furnizat și pentru munca sa enormă din ultimii 10 ani. Pe noi ne-a ajutat nu doar să înțelegem că sunt lucruri care se întâmplă, ci și să ținem cunoașterea și înțelegerea fenomenului. De asemenea, să înțelegem că sunt multe altele de aflat. Aceste am, amândouă aspecte sunt foarte importante. În realitate, dumneavoastră ați făcut ceea ce ar fi trebuit să facă instituțiile europene și cred că este crucial acest fapt. Este foarte important pentru comisia aceasta și pentru acest parlament să se exprime în favoarea acestor anchete și să ne asumăm un angajament puternic pentru implementarea unei legi europene de tip Magnitsky, iar această comisie trebuie să propună felul în care va putea fi consolidat sistemul european, instituțiile naționale, în așa fel încât să putem uh, lupta împotriva fenomenului. E vorba de acele arme de război uh, financiare și penale care au rezultat. Căci despre asta este vorba. Să nu ne păcălim singuri, nu este vorba doar de pură spălare de bani, care oricum trebuie combătută. E și o altă dimensiune aici. O amenințare fundamentală la adresa Europei și la adresa democrațiilor noastre. Eu, unul, sper că putem găsi un acord amplu cu privire la calea viitorului. Și vreau să adresez o întrebare pentru clarificare doar. Domnule Schirmer, v-ați referit la asta, dar revin. E foarte clar. În Rusia, nimeni n-a fost anchetat sau acuzat de infracțiunile în cauză. Și o altă întrebare către amândoi, dar mai ales către domnul Browder. Ați dori să treceți un pic mai în uh, detaliu în revistă care sunt uh, amenințările la adresa securității care rezultă din urma acestor sume enorme de bani. V-ați referit un pic la Siria. Eu zic că este foarte important să avem o imagine mai amplă a despre ce este vorba. Este foarte important să vedem cum priviți lacunele. Colegul meu danez s-a referit la asta. De ce nu e penalizat uh, fapta? Din cauza lipsei înțelegerii autorităților sau din cauza lipsei legislației sau din cauza lipsei răspunsului? Ar fi foarte bine să auzim din partea dumneavoastră și oricum ați avut asta în prezentare, um, care sunt punctele slabe în Europa? Ați menționat Cipru și un număr de alte țări. Domnul Oslund s-a referit și el la Cipru adineauri, dar puteți aprofunda un pic problema? Explicați-ne, vă rog, de ce aceste țări sunt atât de slabe. Cred că noi toți înțelegem un pic uh, motivul, dar ar fi bine dacă am primit câteva detalii. Și apoi, poate, părerea dumneavoastră despre ce ar trebui să facem ca să avem o lege de tip Magnitsky în Uniunea Europeană. Eu zic că a sosit momentul să facem presiune pe lângă înalta reprezentantă și pe lângă toate instituțiile europene care trebuie să ia acțiune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Schirmer. Foarte succint. Au fost câteva anchete uh, pentru tratamentul uh, neglijent uh, aplicat domnului Magnitsky pentru niște funcționari, dar nu s-a ajuns la nimic concret. De fapt, nu, nimeni n-a fost tras la răspundere față de ceea ce i s-a întâmplat lui Magnitsky. Referitor la slăbiciunile menționate noastră și adunarea parlamentară a făcut un raport recent cu privire la spălarea de bani și despre confiscarea activelor ilicite. Din perspectiva drepturilor omului, raportul invită toate statele membre in, ale Consiliului Europei, incluzând, desigur, toate statele UE, să acționeze pe modelul irlandez. E ca și cu modelul olandez cu privire la inversarea sarcinii probei. Și anume, să fie confiscate activele înainte Uh, de soluționarea cauzei dacă există o suspiciune și apoi sarcina probei e inversată și se trece mai departe. Chiar din Germania pot să vă spun că există o frustrare față de nivelul de probe care se impune pentru a confisca ceva de la oricine, nu contează. Se înțelege greșit uh, proprietatea, uh, protecția proprietății private. Și potrivit CEDO, de fapt, nu trebuie protejată uh, proprietatea obținută ilegal sau prin mijloace ilegale. Deci, statele membre trebuie să aibă la dispoziție instrumente foarte puternice pentru a confisca bunurile obținute ilegal. De fapt, trebuie urmăriți banii. Și noi sperăm ca prin astfel de acțiuni autoritățile de urmărire penală să primească stimulentele necesare și instrumente necesare ca să acționeze. Dacă nu, pot să se dea bătuți. Domnul Browder, vreau să încep cu întrebarea dumneavoastră despre care este riscul pentru noi. Mulți cred că spălarea de bani este o crimă anodină fără victime. Aici, da, victima a fost uh, domnul Magnitsky, dar mai e o, și o altă victimă, și anume cei care cad pradă corupției în Europa. Menționam uh, cum uh, au fost plătiți diferiți oameni de acești gangster, de exemplu, membri ai camerei lorzilor sau funcționari de rang înalt din Elveția, după cum vă spuneam. Uh, Asta doar din ce ne-am dat noi seama, cu siguranță sunt mulți alții. Menționam plata către Isa Al-Zayed, o persoană despre care se știa sau despre care guvernul american știa că, au furniz, că a furnizat materialele necesare în programul de arme chimice al Siriei. Nu știu de ce a primit acești bani. Nu am dovezi, dar cu siguranță nu în scopuri bune. Robert Mueller a descoperit bani murdari din Rusia acordați Facebook și Twitter pentru a manipula alegerile în SUA. O afacere murdară care extinde obiectivele lui Putin. El își dorește să creeze în, în vest, în Occident, discordie și haos și se descurcă de minune cu acești bani și dacă nu oprim fluxul acesta monetar, el va continua. Cu privire la verigile slabe, Aș avea nevoie de mult mai mult timp decât ce mi-a fost acum alocat, cu poate câteva ceasuri ca să trecem totul în revistă, dar foarte, foarte pe scurt. Cipru este o verigă slabă uriașă. A durat mai bine de 2 ani pentru ca Cipru să reacționeze la cererea de asistență juridică reciprocă a Franței pentru a furniza documentele necesare. Totodată, cât timp Cipru nu coopera cu Franța, guvernul ciprion coopera cu guvernul rus, pe, permițând procurorilor și polițiștilor ruși să vină și să uh, facă raiduri în birourile mele, ca să mă pot acuza pe mine. Deci nu se coopera cu agențiile europene de urmărire penală, dar se coopera cu cele rusești pentru a mă urmări pe mine. Este scandalos n-ar trebui să fie permis așa ceva. Cipru e membru al Uniunii Europene și ar trebui să fie un stat pedepsit și penalizat pentru că nu a cooperat cu autorități legitime, ci cu unele ilegitime. De ce face Cipru asta? Probabil din același motiv pentru care am aflat că uh, procurorul adjunct a fost influențat de către Rusia. Bani mulți rusești curg în Cipru și mulți oameni supraviețuiesc cu aceste sume. Interesele acestor persoane Uh, sunt uh, pătate. Și termin uh, referindu-mă la legea Magnitsky. 10 ani mă rog, 9 ani și jumătate m-am chinuit să existe o lege Magnitsky în toată lumea. Sunt șase țări care o au, SUA, Canada, Regatul Unit, Estonia, Letonia și Lituania. Lucrez uh, de la bun început pentru a avea asta în Uniunea Europeană. În 2014 această instituție a dat o rezoluție cu unanimitate cerând ca Uniunea Europeană să dea o lege Magnitsky. Federica Mogherini, înalta reprezentantă și șefa SAE, a respins acea solicitare din partea Parlamentului, a respins și alte solicitări ulterioare uh, și apoi staful domniei sale ne-a spus că dacă vrem în Europa Magnitsky Act, atunci ar trebui să nu încercăm asta la nivelul UE, ci doar la nivelul statelor membre. Și ne-am dus în statele membre și multe state membre ne-au spus, da, ne-ar plăcea, e o idee bună, dar ar trebui să se întâmple la nivel european. Și deci, unul din aliații noștri parlamentari din țările de jos ne-a spus, bine, hai să facem asta la nivel european și să facem o rezoluție formală în Parlamentul nostru ca să cerem să se întâmple la nivel european. Și partidul VVD de la guvernare a spus, știți ceva mai bine, hai să nu facem așa. Era un guvern uh, minoritar și toți partenerii de coaliție și cei uh, din uh, opoziție au votat pentru, a trecut cu o majoritate, iar guvernul olandez a fost obligat să ceară o lege Magnitsky la nivel european. Ministrul de Afaceri Externe, Stefan Bloch, a făcut o propunere la nivel european în acest sens și a extras numele Magnitsky din propunere, de fapt. Și a spus uh, membrilor grupurilor politice uh, olandeze că nu trebuie să menționeze numele Magnitsky în acest demers. De ce? Ca să mulțumească Rusia și să liniștească Rusia, ceea ce n-ar trebui să fie permis aici. Obiectivul meu astăzi aici, la Parlament, dincolo de această mărturie, este acela de a obține sprijin transpartinic pentru a face o rezoluție care să ceară SAE să reinsereze numele Magnitsky pe document, așa cum a fost în toate celelalte țări. 10 secunde. Adunarea parlamentară în mod explicit a adoptat această cerere tocmai pentru că are o valoare puternic simbolică. Faptul că numele Serghei Magnitsky e menționat uh, în lege e foarte important. Yes. Intervenție fără microfon din sală. Da, la următoarea sesiune vom discuta despre asta. Și din partea socialiștilor și democraților, doamna Gomes. My question. Întrebarea mea era despre care este percepția dumneavoastră față de această rezistență de a avea un act Magnitsky, o lege Magnitsky în Europa? Gândiți-vă la raportul care datează încă din 2013 care solicita acest lucru și atunci uh, exista dorința de a lupta pentru drepturile omului și de a sancționa pe cei care sunt responsabili de încălcarea ale drepturilor omului și cu atât mai mult acum, în momentul în care vedem uh, raționamentul care stă la baza um, acțiunii dumneavoastră și anume lupta împotriva spălării banilor. Aș fi vrut ca Gunnar Hochmar, care reprezintă PPE-ul, Data viitoare, când uh, uh, discutăm despre directiva pentru lupta împotriva spălării banilor, să spun același lucru pe care l-a spus și astăzi. Pentru că multe din propunerile pe care noi le-am făcut au fost blocate, de fapt, de către PPE și de către guverne guverne PPE, tocmai când am cerut să avem un sistem mai eficient de luptă împotriva spălării banilor la nivel european, dar nu numai, și anume acele instituții, uh, um, acele uh, unități de inteligență financiară de care aveam atât de multă nevoie și care există acum în statele membre. Dumneavoastră ați menționat cazul acelei avocate care în același timp mergea în vizită în Trump Tower și care în același timp uh, avea legături cu uh, procurorul rus. Astfel de cazuri nu e doar o posibilitate pe care au politicienii de a-și cumpăra anumite favoruri, ci uh, ceva care s-ar putea întâmpla deocamdată întâmpla atât în Uniunea Europeană cât și în statele noastre membre. Aveți comentarii în acest sens? Și în final, dumneavoastră ați spus că aceeași mașină de spălare a banilor utilizată în Rusia, la Andromatul, a fost utilizată și în Moldova și în Azerbaijan. Moldova pare să că e un fel de conduct așa în întregul proces. Mă întreb dacă faptul că statele membre nu-și dau seama, așa cum spunea domnul profesor Adinaur, că de fapt corupția E un fel de război, uh, război pe tăcute. Poate că ar putea să fie mai atenți în momentul în care discutăm despre Rusia și am putea să fie mai atenți și la faptul că Moldova și Azerbaijan acționează în acest proces. Cazul Laundromat mașina de spălat bani. Să știți că are niște distinții geografice. Există o împărțire a teritoriului între acești criminali. Ei lucrează împreună, joacă împreună, câștigă bani împreună, fac totul împreună și folosesc aceeași, aceeași banchere, aceiași avocați și sistemul e destul de sofisticat. Pe măsură ce intri în detaliile acestei mașini de spăla bani, trebuie să ai totuși oarecare grad de sofisticare tu însăți. În momentul în care se lansează o conductă de acest gen, toată lumea vrea să participe. Pentru că atât de mulți bani se scurg prin aceste conducte. Într-un fel e rău, dar într-un fel e bine, pentru că iată am descoperit sistemul, am descoperit conducta. Și când am descoperit conducta, să știți că am descoperit-o uh, utilizând anumite amenințări prin uh, cazul Magnitsky, prin ancheta din Azerbaijan și e perfect posibil să dezmembrăm această conductă. Dar s-ar putea foarte bine ca ei să construiască o nouă conductă de spăla bani. Dar uh, dacă ar fi să facem câteva din lucrurile pe care le afirmăm aici, atunci multe din aceste cazuri pot fi anchetate, multe din aceste legi vor fi puse în aplicare. Unul din, una din problemele principale aici este lipsa de punere în aplicare. Eu cred că uh, Uh, bun, poate anumite lucruri trebuie schimbate, dar chiar dacă am avea fiecare lege să fie, care să fie schimbată, modificată, dar dacă la nivel de punere în aplicare nu se întâmplă nimic, dacă oamenii nu sunt achetați, dacă bunurile nu sunt confiscate, atunci uh, nu s-ar întâmpla nimic. Dacă toate aceste lucruri se vor face, atunci se induce așa un fel de teamă, de pedeapsă divină. Și asta va avea un efect ceea ce facem la nivel local, la nivel de state membre, trebuie să vă spun sincer, nu știu. M-am uitat ca la cazul Regatului Unit. E șocant. Am găsit o felul de dovezi, am găsit banii Magninski în uh, Regatul Unit, ne-am adresat de nu știu câte ori Parlamentului, am spus că e șocant, am cerut guvernului să facă ceva. Și guvernul, ministrul de resort, a spus să știți că o să facem ceva. Dar până la urmă, de fapt, uh, forțele de punere în aplicare a legii nu sunt controlate de nivelul politic și dacă ele nu vor să facă nimic, nimeni nu-i poate forța. Deci e ca și cum încerci să conduci o mașină uh, având doar volanul, fără să ai restul mașinii. Uh, trebuie să ne uităm, să ne uităm să vedem ce fel de metode putem găsi, nu știu, să arătăm cu degetul, să rușinăm și așa mai departe. Foarte pe scurt, sunt un pic reticent ca aceste forțe de punere în aplicare a legii să fie sub controlul guvernului. Știți foarte bine că trebuie să existe această delimitare a puterilor, însă e clar că punerea în aplicare este un element cheie aici. Și punerea în aplicare a legii trebuie să fie un instrument în așa fel încât să facem față în mod eficient acestor cazuri, acestor infracțiuni care există acum în multe țări. Avem un raport în curs de pregătire, ca și raport de follow-up în ceea ce privește confiscarea bunurilor ilicite, despre felul în care trebuie să consolidăm uh, unitățile de inteligență financiară peste tot în Europa. E foarte important să avem o astfel de unitate de inteligență financiară la nivel central, la nivel european cele care există în statele membre, în uh, sfărâmițate, sunt slabe. Sunt, uh, există scandaluri, spre exemplu, uitați-vă în presa din Germania despre, despre oficialii vamali implicați în scandaluri în această uh, unitate de inteligență financiară. Uh, trebuie să acționăm colectiv, altfel lucrurile nu vor merge. S-a propus acest lucru în raportul nostru adoptat de Parlament și a fost propus de Parlament și în contextul celei de-a cincea directivă de luptă împotriva spălării banilor și a fost refuzat de anumite guverne. <clears throat> yeah, but we will keep, keep on. Da, dar să știți că o să continuăm presiunea noastră, eforturile noastre și poate rezultatul va fi unul bun. Molly Scott Cato din partea verzilor. Thank you very much, Chair. Um, it's depressing to hear. I'm a Brit. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu, din, ca cetățean din Marea Britanie, vă spun că e deprimant uh, atitudinea autorităților britanice care nu vor să acționeze. Și sigur că sunt implicați oameni la toate nivelurile în uh, problema banilor uh, rusești. Am și un uh, blog care se numește Băieții Rai Brexitului și e clar că există o conexiune cu banii rusești și cu evitarea plății taxelor și toate astea au legătură cu Brexitul și cu banii folosiți la referendum. Eu sunt, eu provin din circumscripția Salisbury, been suspicious deaths of Russians on British territory which haven't been investigated. Acolo avem probleme cu oligarhii ruși și democrația și securitatea națională ne sunt periclitate, autoritățile nu vor să ancheteze. Acum avem un amendament care susține legea Magnitsky, dar pentru legea Magnitsky e nevoie de proba că s-au încălcat drepturile uh, omului. E foarte bună abordarea aceasta olandeză care, se, care inversează povarea sarcinii. Uh, mă mă scuzați, uh, sarcina probei. Why on earth are we allowing Russian money to flow freely into the eurozone? Why aren't we checking before the money comes? Dar uh, trebuie să vedem ce se întâmplă înainte să, să vină banii în Uniunea Europeană, pentru că apoi e dificil de probat totul. Sistemul e uh, foarte complex, sunt oameni foarte puternici în spatele acestor fenomene care sunt dificil de stopat după ce uh, au uh, demarat. Așadar, ar fi bine să se aplice uh, un sistem prin care oamenii aceștia care vor să transfere bani în Uniunea Europeană să dovedească că sunt cetățeni onești. Da, teoretic, uh, spune domnul Browder, fiecare bancă ar trebui să uh, ceară un motiv legal pentru fiecare tranzacție bancară. Uh, Adică despre asta e vorba în regulamentul împotriva spălării de bani și în practică se întâmplă, de fapt, lucrul acesta, doar că cu multe excepții. Am scris o carte la una din uh, cele mai mari uh, edituri din America, Simon Schuster, și am primit 12.000 uh, de dolari ca drepturi de autor și banca mea, cineva de la banca mea m-a sunat și m-a întrebat cine sunt acești Simon și Schuster, adică cei de la... Și eu am zis, e una din cele mai mari edituri din America și eu am scris o carte și banii ăștia sunt drepturile mele de autor. Deci m-am întrebat de unde provin acei bani. Deci nu mi se pare normal ca pe mine să mă hărțuiască banca ă, din cauza unei sume de 12.000, pe când în alte bănci se fac tranzacții de miliarde de dolari și nimeni nu pune nicio întrebare. Asta ne arată că sistemul nu funcționează, are mari lacune și acele lacune sunt căutate exact de băieții răi și vor exista aceste lacune atâta timp cât uh, acești oameni știu că nu-i paște cine știe ce pedeapsă grea. Vreau să spun ceva foarte important în legătură cu întrebarea noastră referitoare la inversarea sarcinii probe și sancțiunile. În SUA, Uh, legea globală Magnitsky pedepsește pe cei care încalcă drepturile omului și pe cleptocrați. Propunerea actuală a ministrului de externe uh, din țările de jos e, se referă doar la încălcările drepturilor omului. Și un lucru foarte concret în plus ar fi să vă asigurați că e coerentă și cu legislațiile de acest gen din SUA și Canada, care se referă și la cleptocrați. Și da, sigur, e foarte dificil de probat această infracțiune, deci inversarea, sancții, eh, inversarea sarcinii probei. Dar, într-adevăr, e o uh, sugestie. Dar, în plus, vreau să spun că în această legislație trebuie inclus și acești cleptocrați, nu doar uh, încălcarea drepturilor omului. Da, cât despre uh, inversarea sarcinii probei, a spus foarte bine ce a spus reprezentantul Consiliului Europei, e clar, e o propunere foarte bună când uh, se detectează o tranzacție, o tranzacție care uh, stârnește suspiciuni, trebuie să intervină această uh, inversare a sarcinii probei. Chiar în Regatul Unit există o tentativă de legislație de acest gen. Da, Scott Cater, eu zic așa, fiecare și orice tranzacție dinspre Rusia să fie considerată ca fiind suspectă. Domnul Browder, da, poate că aș putea fi de acord, în fine, ce să spun acum. Reprezentantul Consiliului Europei spune, nu, eu nu sunt de acord, pentru că nu putem spune că orice tranzacție rusească e ilegală. Sunt multe situații de exporturi de gaz, petrol, pentru care se plătesc bani. Deci sunt și investiții ilegale. Nu putem spune asta. Și nu e adevărat că toate sentințele din Rusia și tot ce face poliția din Rusia înseamnă fraudă și corupție, prin definiție. Nu, sunt cazuri privitoare la uh, cei de la putere. Uh, sigur, acolo se acționează cu precauție pentru că se poate uh, foarte ușor influența ceea ce face poliția și cei din justiție. Însă asta nu înseamnă neapărat că în Rusia uh, Orice sentință e mm, suspectă de corupție sau nelegitimă. Dar nu e vorba de, doar de tranzacțiile financiare în care e implicată Rusia. Nu doar ele sunt cele care ar trebui să fie examinate cu atenție. E vorba de, până la urmă, toate tranzacțiile bancare, toate tranzacțiile peste un anumit prag Adică ar trebui să impună un prag minim și uh, cine depășește acest prag trebuie uh, supus unei, uh, unei evaluări foarte atente, pentru că au făcut un transfer bancar și, mă rog, mi s-a cerut să explic de unde am avut acești bani. Păi am 25, mai mult de 25 de ani de carieră și am reușit totuși într-un termen de 25 de ani să economisez niște bani. Uh, dar iată că ar târni suspiciuni. Și atunci să, să impunem un prag, să avem o regulă care să spună ceva de genul fără nicio discriminare în funcție de țară sau de origine, toate tranzacțiile care depășesc un anumit prag să fie evaluate. Nu să se vadă dacă sunt legale. Cel puțin la suprafață. Și cât despre versarea sarcinii probei, adunarea noastră parlamentară nu a spus că așa ceva trebuie impus la lista sancțiunilor, doar la confiscarea avutului ilegal. Acolo trebuie impus așa ceva. Când pe lista sancțiunilor, nu trebuie să uh, fie să se impună o probă ca pentru o condamnare penală ci să existe o prevedere privitoare la informații clare care să stea la baza deciziei de a include pe cineva pe o listă neagră și persoana respectivă sigur că trebuie să aibă dreptul de a reacționa, de a-și uh, uh, susține inocența ca să nu uh, există neînțelegere. Sigur că și cei care uh, combat uh, abuzurile împotriva statului de drept trebuie să respecte statul de drept. Așa cum Nicola B. de la NF. Merci. Mulțumesc. Pe 27 aprilie 2016, ca urmare a invitației din, a unei deputate finlandeze, realizatorul Andrei Necrasov, care e foarte cunoscut în ceea ce privește lupta sa împotriva sistemului Putin, trebuia să arate Parlamentului European noul său film, consacrat tocmai afacerii Magnitsky, cazului Magnitsky, ca urmare a primelor sancțiuni occidentale împotriva Rusiei în 2012. Trebuia să fie o premieră înainte de a fi difuzat filmul pe uh, canalul de televiziune Arte, dar în ultimul moment ambele evenimente au fost uh, anulate, anulate și cenzurate. Și proiecția filmului în Parlament și pe canalul de televiziune Arte, deși filmul fusese cofinanțat și trecuse prin toate etapele de control și verificare și a făcut obiectul unei campanii de uh, uh publicitate și a validată la rândul său. De ce există astfel de centură, cenzură într-o zonă geografică în care, în mod normal, avem o democrație perfectă? Andrei Necrasov a urmărit îndeaproape indicațiile care au fost date de către domnul Broder, după care a avut curajul să-și facă propria anchetă și să verifice anumite uh, documente și să pună întrebări anumitor persoane care până atunci nu au avut dreptul la cuvânt. Și și-a dat seama că ceea ce spunea domnul Browder avea prea multe incoerențe și chiar și câteva dovezi false, cum a fi, spre exemplu, fotografia acestui angajat care fusese cică, dus la spital după ce fusese, așa zis, bătut de către poliție. Domnule Broder, ați utilizat o poza unui american, într-adevăr bătut de poliție, dar bătut de poliție în SUA în 1971. Domnule Broder, dacă sunteți de părere că e vorba de calomnie, atunci aveți acum posibilitatea, evident, să-l aduceți în justiție pe domnul Necrasov. Până una alta, e adevărat că domnul Necrasov continuă să dezmembreze un pic povestea dumneavoastră, așa cum a făcut-o și pe 13 noiembrie la Londra. Totul apare pe site-ul sau internet pe, și invit pe colegi să consulte, nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt și nici pe, din cauza site-ului nu l-ați dat în justiție uh, uh, din ca, pentru uh, defăimare. Uh, având în vedere și concluziile la care a ajuns în filmul sau Domnule Broder, peste tot în lume noastră pretindeți că sunteți uh, inamicul numărul unu al lui Vladimir Putin. Evident, ne-ar pufni râsul dacă faptele nu ar fi fost atât de grave. Întrebarea mea este totuși următoarea și vă cer un răspuns simplu. Oare nu cumva e necesar de acum înainte să organizăm o dezbatere contradictorie între dumneavoastră, domnule Broder și domnul Necrasov, uh, care a dat deja mărturie în fața Congresului American și nici atunci n-a fost adus în justiție pentru defăimare. Puteți accepta o astfel de confruntare? So, uh, thank you for your question. I knew that... Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, mă așteptam eu la ceva, vreun fel de flacără a FSB. Bine că uh, vă referiți la FSB. Dacă e cineva din partea FSB și se uită la noi, uh, să mă susțineți. Uh, Necrasov e un fel de realizator care de fapt a lucrat pentru Berezovski și a făcut o felul de filme ciudate și când Berezovski a murit, a rămas fără bani și avea nevoie de sponsorizare, un nou sponsor și acesta de fapt e FSB-ul rusesc, după părerea mea. Și în acest exercițiu, uh, Necrasov a, a făcut un adevărat, un adevărat film de propagandă cu puncte uh, sugerate de FSB de-a lungul întregului film, prin care a încercat să difuzeze apoi filmul. A fost respins pentru că acesta este plin de minciuni și de interpretări greșite. S-au formulat anumite obiecții în Parlamentul European față de acest uh, film. În anumite cazuri, filmul a fost uh, vizionat, spre exemplu, în Washington și toți cei care au văzut și-au dat seama că era plin de propagandă rusească. Acum, eu nu cred că Necrasov ar fi uh, atât de uh, Eu cred uh, ar fi atât de cinstit uh, și avocat, așa cum pretind. Eu cred mai degrabă că e vorba de propagandă reprezentantul Consiliului Europei. În acest film, în 2016, uh, a fost considerat de Comitetul pentru Drepturile Omului drept un exemplu de dezinformare crasă. Și primul vicepreședinte, Bernd Fabricius, care făcea parte din uh, board uh, în Germania, a fost convins destul de mm, așa, în ultima clipă, in extresim, extremist a fost convins cu dovezi la dosar că, într-adevăr, era vorba de dezinformare. Și vreau să vă spun că am văzut anumite scene în detaliu. Domnul Necrasov a tot încercuit, o, a tot încercuit pe fostul raportor Andreas Gross tot agitat niște documente în limba rusă spunând că nu era adevărat și că Magnitsky n-a acuzat pe nimeni de nimic și cu siguranță n-a acuzat pe polițistul care l-a plasat în detenție. Dar toate astea erau minciuni, minciuni gogonate. Și Uh, ulterior am reușit să obținem și să analizăm acest document care a fost uh, uh, um, uh, fluturat în fața domnului Gross și am analizat versiunea în engleză și în rusă și de fapt a fost o capcană, o capcană pentru Marie-Louise Beck, raportoarea și ca să o poată acuza ulterior uh, de intervenționism și că de fapt uh, aceasta era spion și că a încercat de asemenea și pe mine să mă contacteze uh, în Consiliul Europei la Strasburg. Am refuzat un interviu și știu că și atunci am mai inventat ceva, nu știu. E vorba de o dezinformare despre care ar putea să vorbesc cu Oren Șir. Eu sunt foarte supărat cu acest tip de propagandă. Trec peste detalii, dar dacă doriți, domnule Bey, vă pot furniza o, uh, foarte multe informații pentru că președintele meu atunci, având în vedere că, că raportorul ieșise la pensie, dorea neapărat președintele să clarifice această chestiune și să nu pună sub semnul întrebării întreaga integritatea întregului uh, comitet în cadrul adunării. Mulțumesc. Comisia noastră nu are competență pentru a se ocupa de filme indiferent că, că e vorba de conținut sau de latura artistică, bun, înțeleg că putem avea opinii. Avem o solicitare pentru catch de ai, vă rog, foarte pe scurt, domnul Ostreviciu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba de evaluare artistică a filmului, nu e ficțiune. Eu cred că în această comisie specială ar trebui să omorâm minciunile, nu să producem fake news, știri false. Poate că nu toată lumea își amintește, dar a fost un moment în care a trebuit să evaluăm filmul lui Necrasov și pe... am avut un vizor pe Natalia Vasilițcaia, care se întâlnise cu Donald Trump înainte de alegeri și care fusese practic trimisul special al Kremlinului către echipa lui Trump. Este foarte greu să fii independent când partidul tău este finanțat de băncile rusești. Bazându-ne pe asta, putem să adresăm foarte multe întrebări. Dar ce credem până la urmă? Că doi uh, ofițeri ai serviciului secrete rusești au fost pur și simplu turiști? Salzburg? Căci dacă da, închidem discuția și gata. Mulțumim! Sesiunea noastră s-a încheiat. Mă tem că nu este atât de greu să tragem o concluzie din această discuție. În primul rând, aș zice că spălarea banilor care implică Rusia și Uniunea, Rusia mă scuzați, și Uniunea Europeană este un subiect exploziv. Este un subiect care merge dincolo de infracțiunile financiare pe care le discutăm de obicei aici. Există o suspiciune clară, adesea cu probe, că banii implicați pot influența aparatul decizional din statele membre UE, alegerile, referendumurile sau poate administrația la diferite niveluri. Când discutăm despre programele sau schemele de spălare de bani, statele membre, unele, par să fie mai vulnerabile decât altele. Par să fie chiar um, un instrument major al aparatului de spălare de bani. Trebuie să ne ajustăm instrumentele și manevrele la toate nivelurile pentru a combate această amenințare fundamentală. Vom face asta în raportul nostru din perspectiva spălării banilor și sunt convins că această audiere publică a sensibilizat un pic uh, lumea față de subiect, față de complexitatea lui, arătându-i uh, caracterul exploziv. Mulțumiri încă o dată invitațiilor noștri pentru o contribuție imensă. Mulțumim, închidem această parte a reuniunii noastre, după care vom continua cu raportul nostru, dar în 5 minute. Vă mulțumesc!

Dragi colegi, haideți să începem. Reun reluăm reuniunea Comisiei Tax 3. Examinăm amendamentele față de proiectul de raport și începem cu coraportorii noștri, fiecare câte 5 minute. Ludec Niedermayer în numele PP. Vă rog. Eu sper să nu am nevoie de toate cele cinci minute. O secundă, vă rog, să mă organizez. În primul rând, apreciez munca coraportorului meu, Iepe, munca echipei noastre a secretariatului nostru. A fost un efort, documentul este impresionant cu 1300 de amendamente. Arată tot ce a făcut Parlamentul în uh, domeniul spălării banilor, uh, fraude fiscale și a scandalurilor uh, cu impozitele. Cred că este cea mai importantă agenda economică din această legislatură a Parlamentului. De asemenea, vreau să vă spun că noi nu încercăm să facem un raport ori PP, ori SND. Vrem să avem un raport care să găsească acceptanța câtor mai multor grupuri politice. La fel, perspectiva membrilor poate fi diferită. Cu siguranță nu toți vor fi la fel de entuziaști față de fiecare rând al raportului, dar aș, m-aș bucura dacă lumea ar aprecia efortul nostru de a include în raport cât mai multe amendamente. Raportul este unul bine țintit, bazat pe bune surse de informație. Vrem să utilizăm cât mai mult și informațiile primite din audieri. Sper ca până la urmă să fie un raport ambițios, o bună bază de continuare a muncii în acest uh, domeniu pe viitor. Mie mi se pare că lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, lupta împotriva spălării de bani sunt elemente foarte importante. Sperăm că aceste lucruri să rămână valabile și pe viitor. Suntem aproape de votul din comisie, prevăzut pe 27 februarie. Până una alta, vor fi multe reuniuni ale raportorilor din umbră. Apreciez eh, implicarea și cooperarea. Până acum am avut două reuniuni. Am analizat cinci capitole din 9, deci avem eh, șanse bune ca la următoarele 3-4 reuniuni să parcurgem totul și să încercăm să construim niște compromisuri inclusiviste care să se bucure de sprijin puternic. Cu siguranță vor exista și probleme orizontale, cum ar fi impozitarea minimă, dimensiunea socială a impozitării, lista țărilor UE care sunt așa zise paradisuri fiscale. E clar că aici se poate ajunge la dispute, dar noi vom încerca să găsim un acord măcar pe anumite bucăți de text. Sper ca buna noastră cooperare să continue și să avem succes în a elabora un raport cu care să ne mândrim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ludec! Coraportorul SND este Iepe Cofot și are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând îi mulțumesc coraportorului meu, Ludec. Un mesaj către colegii din comisie. Efortul de a face amendamente a fost mare. Ați fost dedicați. Nu voi repeta ceea ce a spus Ludec. El a arătat care a fost munca și metodologia noastră. Așa este, am primit 1284 de amendamente. Și este o dovadă a importanței acestui text. E, arată cât de importante au fost activitățile acestei comisii și a comisiilor precedente, TAX 2, PAN, Principiul care ne-a ghidat a fost următorul. Nu vrem să diluăm prin amendamente acest text. Dacă cineva vrea să dilueze raportul nostru, atunci să știți că nu vom permite așa ceva. Apoi vrem să preluăm uh, date și fapte relevante bazate pe surse credibile, cu, cu, uh, cu condiția să fie în temeiul acestui raport. Așa cum a fost astăzi audierea, vedeți că mereu apar uh, lucruri noi care pot îmbunătăți raportul. Încercăm să grupăm uh, punctele pe subiect. Cam asta este metodologia. La nivel politic progresăm foarte bine. Deja am avut două reuniuni cu raportorii din umbră. Văd că atitudinea este una constructivă și lumea se străduiește să găsească bune compromisuri. Forța raportului final va fi bazată pe Uh, substanța conținută de acesta. Consiliul, din păcate, este în continuare mai puțin ambițios, mai puțin cooperant pe acest subiect. Este foarte important să facem presiune pe lângă Consiliu la sfârșitul mandatului nostru. Vă garantez că vom face tot ce putem pentru a încorpora amendamentele dumneavoastră, cooperarea continuă. Mă opresc astfel aici. Nu mi-am epuizat cele 5 minute, doream doar să vă spun că ne presează calendarul deci trebuie să fim cât mai constructivi cu putință pentru a avea votul așa cum a fost prevăzut în această comisie, la timp. Mulțumesc foarte mult, Iepe! Putem să facem un salt înainte. Molly Scott Cato, de la Verzi. Sunt atât de entuziasmată de acest raport și eu vreau să încep prin a mulțumi celor doi coraportori și personalului care a lucrat pe acest dosar până în prezent, pentru că, așa cum spunea IEPE, a fost o muncă imensă, având în vedere numărul mare de amendamente și am uh, avut și eu deja câteva amendamente care le-am uh, trimis. Uh, avem uh, diferite țări, uh, avem 60 uh, de grupuri diferite care lucrează în asociația noastră și pot să înțeleg ce înseamnă un astfel de volum de muncă. Eram deja foarte mulțumiți de felul în care raportul a fost redactat. Mi se pare un rezultat pozitiv să continuăm munca în această comisie, în comisia noastră um, tax, care e cea de-a treia, și observăm că există o schimbare a majorității politice și asta ne poate îngrijora trebuie să avem acțiuni mai pregnante în materie de uh, evitare fiscală, fraudă fiscală și uh, spălarea banilor. Și devine foarte clar faptul că avem nevoie și de parlamentele naționale care să facă astfel de anchete și trebuie să vină cu uh, acțiuni concrete și nu doar să se mulțumească să se așeze pe un scaun la nivel de Consiliu. E nevoie de progres. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru că au inclus multe din amendamentele mele și având în vedere cele 1200 și ceva de 1248 de amendamente, e clar că poate nu toate pot fi cuprinse în amendamente de compromis. Noi credem că nevoia de transparență trebuie să fie consolidată în raport. Spre exemplu, discuțiile și deciziile referitor la uh, uh, grupul de conduită trebuie să fie dezbateri publice. Apoi să vedem care sunt acele jurisdicții care nu cooperează și lansăm un apel către statele membre să facă o estimare, nu doar în ceea ce privește TVA-ul, ci și uh, celelalte tipuri de venituri fiscale, în așa fel încât să avem criterii armonizate pentru a ști exact care este amploarea problemei peste tot în Europa. Noi credem că există loc și de mai bine pentru a avea cooperare administrativă și Trebuie de asemenea să avem cooperare pentru anumite cazuri de fraudă fiscală care au fost prezentate în raport și există astfel de recomandări în raport având în vedere diferitele dosare care sunt astfel acum uh, înghețate la uh, Consiliu, avem nevoie de majoritate în ceea ce privește chestiunile fiscale în procesul de codecizie. Și am cerut acest lucru și Comisia noastră va trebui să dea dovadă de curaj să reitereze această solicitare. În concluzie, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm uh, pe marginea acestui raport, pentru că e clar că amendamentele noastre vor avea consecințe asupra luptei împotriva fraudei fiscale. Încă n-am observat aceste idei care să fi fost preluate anumite amendamente de compromis. E adevărat că trebuie să evităm pur și simplu mutarea fraudei fiscale dintr-un loc în altul. Există o legătură clară între uh, calitatea de uh, nivelul de viață dintr-o societate și nivelul de, de uh, fluxuri financiare, fraudă fiscală și evitare fiscală. Și e clar că acest lucru poate avea consecințe asupra noastră, asupra cetățenilor și cu toții suntem de acord asupra faptului că avem scopuri comune comune. Știm foarte bine că trebuie să punem capăt acestui fenomen, evitare fiscală, fraudă fiscală, fără de care nu mai putem bucura de sprijinul alegătorilor noștri și a cetățenilor europeni și nici Uniunea Europeană nu se va mai bucura de acest sprijin. Mulțumesc foarte mult, Perfanș Perez! Mulțumesc, domnule președinte. Am să cer interpreților să lucreze. Mulțumesc celor doi coraportori pentru că eu cred că nivelul de ambiție al raportului se înscrie în celelalte exerciții precedente și că mandatul acesta a fost unul exemplar din punct de vedere al Parlamentului European uh, referitor la orchestrarea acestor îngrijorări care duc până la urmă la multe din neînțelegerile pe care le au cetățenii sau nedumeririle lor față de Uniunea Europeană. Mai ales acum când intrăm în campania electorală avem un uh, raport tax 3 care spune foarte clar care este nivelul de ambiție al acestui Parlament. Evident, începem cu măsura poate cea mai simbolică, dar care va fi considerată drept și cea mai emblematică, și anume sprijinul oferit de acest Parlament uh, pentru a avea un vot cu majoritate calificată în materie de fiscalitate, o dezbatere politică deschisă în continuare și care va fi o dezbatere importantă de-a lungul campaniei electorale. Aș face patru sau cinci observații tocmai pentru a reafirma încă o dată câteva priorități. Mai întâi, Um, aș dori să amintesc raportorilor noștri faptul că există uh, anumite condiții pentru a ține seama de felul în care evoluează actualitatea. Evenimentele recente, lucrările recente ale OCDE, care tocmai au fost publicate și au fost publicate nu doar în cadrul OCDE, ci și uh, în cadrul cadrului inclusiv, Inclusive Framework, care permit unor 127 de state să intervină pe această tematică. Da, întotdeauna am avut această concurență loială între OCDE și Uniunea Europeană. OCDE-ul a fost destul de blocat la un moment dat. Acum se pare că există dorința de a avansa pe două axe. Mai întâi, uh, fiscalitatea în domeniul digital, eventual ținând seama și de o, o reședință stabilă și apoi Uh, cifra de afacere. În ambele cazuri, eu nu spun că lucrurile s-au și rezolvat, pentru că, bun, acest cadru inclusiv uh, a făcut o, un comunicat de presă astăzi, însă asta nu rezolvă totul. Acum, în momentul în care noi am depus amendamentele, uh, iată că au apărut, uh, comparativ cu momentul în care am depus amendamentele, au apărut niște elemente noi și poate că ar fi bine să fim în măsură să cizelăm tonul raportului în funcție de aceste noi elemente. Un al doilea aspect la care vreau să mă refer ceea ce noi numim în engleză policy gap, acele discrepanțe la nivel de abordare politică. Și am vorbit despre asta și adineauri, în ocazia audierii. Și anume, ce anume conced statele membre ca și nișă fiscală și care nu este calculat drept fiind optimizare sau o evaziune fiscală, ci constituie de fapt de drept o adevărată contribuție foarte puternică față de dumpingul fiscal. Ori noi știm că există obligații legale pentru statele membre de a i identifica, în funcție de directiva din 2011, dacă nu mă înșel, de a identifica și de a calcula cât reprezintă uh, acest uh, policy gap. A treia observație, e vorba de un amendament, poate o să-mi spuneți că v-a atras atenția acest lucru, dar e vorba de amendamentul 379, care preia anumite uh, idei utile ce pot fi uh, trase, învățăminte ce pot fi trase din scandalul Max și ceea ce s-a întâmplat la Ottawa. Da, bun, suntem așa de politicoși noi în Parlament încât nu vrem să arătăm pe nimeni cu degetul și nu vrem să numim pe nimeni, dar vine un moment când realitatea e așa cum e. Și ce facem? Suntem în Uniunea Europeană, punem țări pe lista țărilor care nu cooperează, luăm anumite inițiative pentru că cu cât ne tot fofilăm, nu mai facem nimic și până la urmă, când rămânem așa între noi, da, bun, discutăm, suntem de acord și când mergem în afară și când vrem să pledăm pentru o anumită cauză, ă, nu ne mai crede nimeni, nici jurnaliștii nu ne mai înțeleg. Și aș mai avea încă două aspecte, nu vreau să abuzez, dar ă, încă două puncte asupra cărora vreau să intervin dezbaterea care va avea loc de-a lungul lucrărilor noastre pentru a vedea care va fi viitoarea structură a, Parlamentului, a următorului Parlament European. Dacă vom avea această comisie, da sau nu. Eu vreau să discutăm clar și răspicat împreună cu Comisia pentru Afaceri Economice. Nu e pentru că sunt în ambele comisii membră, dar și ultima observație pe care vreau să o fac, tocmai pentru a prezenta această convingere, este că nu putem să fărâmițăm uh, dezbaterea și să o scindăm față de Comisia de Afaceri Economice, pentru că altfel scindăm totul. Uh, și mă refer la asta în ambele sensuri. Control și sancțiuni pe de o parte, stimulente pe de altă parte, avem nevoie de această comisie. Și revin la ultima mea observație, pentru că mi se pare că e un punct care n-a fost abordat în raport și mă întreb cum anume vom reuși să-l uh, alipim, pentru că mi se pare important. Astăzi există autorități care fac anchete și care analizează ce s-a întâmplat în afacerea Cunex, având în vedere supravegherea și felul în care au funcționat piețele. Și aceste autorități nu sunt autorități autorizate să folosească anumite date fiscale, datele fiscale care au fost colectate de către administrațiile fiscale. Ori, mie mi se pare că asta e un neajuns uh, imens de, în rândul mijloacelor de care depun autoritățile pentru a identifica anumite slăbiciuni în sistem, în dispozitiv. Și cred că în acest sens raportul trebuie să evoce acest lucru. Îmi cer scuze, domnule președinte, cu siguranță am vorbit prea mult, dar uh, astfel am reușit să subliniez toate punctele pe care vreau să le prezint și urez în continuare mult succes și mult curaj uh, raportorilor pentru acest document. Thank you, Jens, and thanks for the rapporteurs for all their work. It looks all very... Da, um, Următorul vorbitor. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor. Știu că sunt multe amendamente, le urez putere de muncă. E o abordare foarte bună, domnul Tang. Vreau să subliniez și eu că am putut trimite două semnale că Parlamentul European are o poziție comună, dar și ca pregătirea campaniei electorale nu trebuie să ascundem că avem și diferențe de opinie, că asta este și noastră politică, nu toată lumea e de aceeași părere. E foarte bine că e așa. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Dacă e să mă gândesc la ultima perioadă, cu Europa atât de divizată, putem pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de a face niște schimbări structurale în sistemul nostru de impozitare. Um, especially on a day like this. Mai ales, uh, iată, astăzi uh, OCDE-ul vine cu propuneri mai ambițioase decât uh, măsurile noastre care multe dintre ele au avut caracter temporar. Deci, iată, suntem divizați și asta pune sub semnul întrebării rolul nostru. Ce rol putem juca noi? Păi, putem juca un rol, dar doar uniți, ceea ce va fi dificil. Dar totuși mai avem uh, uh, parteneri în Europa care uh, um, pautează pe alții tot din Europa, fără probleme. Și atunci noi, cei din Parlamentul European, să spunem exact ce, care anume țări blochează progresele. Trebuie să identificăm vinovații. Că nu Uh, face nimic uh, greșit, pentru că unii blochează o abordare unită europeană de care avem noi nevoie și se vede asta la discuțiile internaționale. Dar acestea fiind spuse, cred că trebuie să vedem și ce face OCDE-ul, să vedem dacă noi, Parlamentul European, că deja avem anumite poziții cu uh, CGCTB, taxa uh, taxa uh, pe corporații, care va schimba lucrurile. Apoi, o prezență digitală semnificativă, cred că și uh, despre asta trebuie să vorbim ca să arătăm uh, că Europa are o uh, poziție unită la discuțiile din OCDE. Mulțumesc. Paul, well, all the members present. Mulțumesc, Paul. Au vorbit uh, toți membrii care sunt aici în sală, deci dăm din nou cu raportorilor Rudiec, în primul rând. Mulțumesc pentru dezbatere. Ce privește OCDE-ul, Da, astăzi a apărut textul la care vă referiți și trebuie să-l citim cu atenție, că încă n-am putut să fac acest lucru. E important uh, avizul OCDE pentru noi. Uh, mai spun doar că sunt de acord cu Paul Tang. Sigur, sunt diferențe uh, de puncte de vedere politice, însă totuși acolo unde putem ajunge la un compromis e de preferat pentru mine. Da, ă, e bine că fiecare avem punctul nostru de vedere, dar dacă găsim o poziție comună pentru un text ă, acceptabil, cred că e mai bine așa. Vom vedea ce se va întâmpla. Mulțumesc. Mulțumesc, Jacob Iepe. Well, thank you also, um, and I think... Da, mulțumesc și eu. Ă, lui Moli doresc să-i spun că specific uh, numbers and things we should put Ai dreptate când vorbim despre amendamente, amendamente care să consolideze mm, fundația pe care ne mm, întemeiem noi. Uh, și voi avea grijă de asta când alcătuim compromisurile în legătură cu propunerea OCDE-ului de astăzi, fără presiuni din partea Uniunii Europene și discuții în Europa, uh, Mm, nu vom putea să le aducem contribuția și Comisia și Parlamentul nostru trebuie să recunoască rolul pe care l-am avut în a mm, forma o discuție globală în legătură cu, sigur, impozitarea corporațiilor și nu numai. E foarte bine că OCDE-ul a adoptat această poziție. Apoi, în ce privește anumite state în Uniunea Europeană. Da, avem uh, puncte de vedere diferite, poziții politice diferite. Nu putem avea o Uniune în care un stat membru, un singur stat membru poate submina uh, uh, munca celorlalte tuturor. Cred că e o poziție politică și când ne vom apropia de sfârșit vom avea și amendamente cu care vom putea cădea de acord, în legătură cu altele vom cădea de acord că nu avem o poziție comună și se va vedea la plenară care va fi votul final. Principiul unanimității nu face altceva decât să protejeze, să păstreze paradisurile fiscale din Europa. Trebuie spus acest lucru. Am tot uh, discutat și cu comisia, comunica, com, comisia are o comunicare, ne îndeamnă să trecem la maj- vot cu majoritate cal- calificată și trebuie să se reflecte asta și în muncă noastră dacă ne, ne dorim un sistem mai echitabil, uh, uh, asta și în domeniul concurenței, de asemenea, dar oricum mulțumesc pentru comentarii, vom ține cont de ele, vă vom uh, informa în legătură cu ce se întâmplă după ce vom, sper eu că vom ajunge la amendamentele de compromis. Holden. Mulțumesc, e pe spune președintele, votul în comisia noastră va fi pe 27 februarie de dimineață, vă reamintesc și probabil că se va vota în plenară în ses- cea de-a doua sesiune din martie la Strasbourg. Mulțumesc tuturor celor care ați participat până la sfârșit. Iată că am avut o reuniune foarte importantă și foarte bună astăzi. Pe 4 februarie ne reîntâlnim. Mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc și interpreților. Interpreții, mulțumesc și ei pentru atenție. Și cu asta declar închis reuniunea de azi.